Uh, good afternoon, everybody. Uh, welcome to this afternoon session. Bună ziua tuturor! Bun venit la ședința de după masă a Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor. Avem teme interesante pentru această după masă. Mai întâi, vom asculta o propunere din partea Comisiei Europene cu privire la accesul la un cont de plăți de bază. Colegii știu că președinția Parlamentului a cerut comisiei noastre să facă o examinare a acestui dosar și vom uh, coopera împreună cu Comisia Econ pe marginea lui. Deja am uh, înființat o practică în această comisie să invităm Comisia Europeană să ne prezinte raportul despre cum uh, au ei de gând să abordeze problematica, după care facem o uh, prezentare a evaluării de impact și discutăm. La Cracovia, la forumul privind piața unică, s-a vorbit despre conturile bancare și uh, dificultățile cu care se confruntă consumatorii atunci când încearcă să-și deschidă un cont sau când vor să acceseze piețele de pe serviciile financiare. Această preocupare a figurat printre cele 20 principale preocupări ale cetățenilor și, iată, noi trebuie să ne aplicăm asupra ei, mai ales că avem și expertiza necesară. Așadar, în această după masă, domnul Filip Hele, care este director al acestei unități, director adjunct, dumnealui vine de la DG Piață, ne va ține o prezentare pe care o vom vedea pe ecrane. Vom asculta și părerea raportorului, domnul Hans-Peter Mayer, Ashley Fox, Ole Schmidt, Denis de Jong și uh, domnul Salvini sunt raportori din umbră. Unii dintre ei vor apărea mai târziu și, uh, desigur, vom asculta și părerea altor colegi. Fără să mai mă lungesc, îi dau cuvântul doamnei Gebhardt dacă dorește să intervină sau poate preferați după prezentare. Vreți să faceți o mică introducere? Președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus deja, tema aceasta este deosebit de importantă. În lumea globalizată în care trăim, bineînțeles că sunt absolut esențiale anumite servicii, iar oamenii trebuie să aibă acces la aceste servicii. Iar accesul la un cont bancar este deosebit de important. Vorbim aici despre uh, tot felul de persoane. Nu ne referim doar la persoanele care au venituri uh, mici ci ne referim și la alte categorii de persoane, persoane care sunt discriminate datorită faptului sau din cauza faptului că nu de, dețin un cont banc, bancar. La Cracovia am discutat despre această temă și mi s-a dat un exemplu, exemplul unei tinere femei care merge la studii în străinătate. Această tânără femeie vrea să-și uh, închirieze o locuință, dar uh, îi se spune că poate închiria locuința doar dacă are un cont bancar. Ajunsă la, la bancă, tânăra află că nu-și poate deschide un cont atâta timp cât nu are un domiciliu stabil. Iată uh, ce se poate întâmpla uh, Uh, femeia nu are acces la un cont și, practic, acest lucru înseamnă că nu are acces la statul în care se află. Și deci, iată care sunt problemele pe care trebuie să le remediem. Parlamentul European a vorbit întotdeauna despre importanța accesului la conturile bancare, iar comisarul Barnier mi a promis în cadrul discuțiilor cu privire la Uh, piața internă și actul privind piața internă că aceasta va fi una dintre prioritățile sale. Acum am văzut propunerile Comisiei Europene, însă, sinceră să fiu, sunt dezamăgită de ele. Sunt dezamăgită de faptul că avem de-a face cu o recomandare doar și nu cu un proiect de directivă. Acesta este, uh, din punctul meu de vedere, unul dintre aspectele pe care trebuie să le discutăm în continuare cu uh, Comisia. A publica o comunicare sau a face o recomandare statelor membre, ei bine, lucrul acesta este deloc suficient. Știm cu toții ce se întâmplă, ce fac statele membre cu recomandările. Știm cu toții că atâta timp cât nu avem uh, de-a face cu acte legislative, propunerile noastre nu vor fi niciodată puse în aplicare de către statele membre. Deci acesta este un subiect pe care trebuie să-l discutăm. De asemenea, trebuie să discutăm și condițiile în care oferim dreptul de acces la conturile bancare. Asta pentru că trebuie să ținem cont și de interesele băncilor. Bănci care se tem că ar putea pierde bani. Însă, cu siguranță, există modalități raționale de rezolvare a, a acestei probleme. De asemenea, trebuie să discutăm și despre cardul bancar, despre drepturile care sunt asociate acestuia, Uh, prin urmare, o serie de probleme importante, suntem cu toții de acord asupra acestui fapt, dar probleme care trebuie să fie soluționate cât mai curând cu putință. Asta pentru că ne dorim cu toții ca cetățenii europeni să aibă într-adevăr posibilitatea de uh, a se descurca în această lume tehnologizată în care trăim uh, noi. Mie mi se pare că uh, Accesul la contul bancar este un adevărat drept fundamental care trebuie să fie garantat uh, cetățenilor europeni, ce doar pe baza acestui drept pot profita de toate avantajele lumii în care trăim. Președintele, mulțumim pentru această introducere. O să dăm cuvântul Comisiei ca să ne prezinte evaluarea pe care au făcut-o ei, dinpreună cu recomandările recomandări despre cum putem rezolva această problemă. Aveți deci cuvântul, prezentarea este pregătită pe ecrane. Well, thank you, Mr. Chairman. Uh, thank you, Mrs. Gebhardt. And, uh... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Gebhardt, pentru că ne-ați acordat această ocazie de a ne prezenta evaluarea de impact preună cu recomandările noastre pentru accesul la un cont de plăți de bază. Mai întâi să vedem care este amploarea acestei probleme. Din păcate, pe ecran nu se vede foarte bine, textul este cam mic. Dar, cum zicea doamna Gebhardt, accesul la un cont bancar sau la un cont de plăți este cheie pentru participarea la viața economică și socială a societății. Nu poți face parte din societatea modernă dacă nu ai un cont. Ce s-ar întâmpla cu noi? Gândiți-vă dacă am fi pur și simplu lipsiți de uh, accesul la un cont bancar, nu știu, ar trebui să mergem la bancă, să scoatem numerar sau să, să umblăm cu bonuri de masă? Vă dați seama. 7% din populația adultă din Uniunea Europeană, adică aproximativ 30 de milioane de oameni, nu dețin un cont bancar. Trebuie însă să facem diferența între cei care nu au cont bancar deoarece consideră că nu au nevoie și cei care ar dori să aibă un cont, dar sunt privați de acest cont sau nu îndrăznesc să ceară să li se deschidă un cont. Știm că cei care fac parte din categoriile dezavantajate ale societății sunt uh, mai degrabă cei care nu au cont bancar. Dar, așa cum zicea doamna Gebhardt, nu este vorba doar de cei dezavantajați. Cei care sunt mobili, care vor să meargă peste graniță, se confruntă cu dificultăți în deschiderea unui cont bancar într-un alt stat membru decât cel de origine. Poate fi uh, un student, poate fi un pensionar, poate fi chiar un muncitor sezonier. Situația este foarte diferită în rândul statelor membre. Am făcut uh, câteva prelucrări statistice și am constatat în medie că 91% din populația adultă din UE12 are un cont bancar, pe când în UE15 procentul e de 97%. Pentru UE12, media este trasă în jos de Bulgaria și de România, care sunt uh, mai puțin dezvoltate din punct de vedere al infrastructurii bancare și acolo procentul de deținători de conturi bancare scade la 50%. Lucru interesant de notat uh, este că faptul că nu ai un cont bancar în Bulgaria sau România e mai puțin grav decât în Franța sau într-o țară dezvoltată, deoarece aceste două țări sunt în continuare bazate foarte mult pe numerare. Dar în statele membre în care plățile electronice sunt curente, dacă nu ai un cont bancar, ai de suferit. Pe lângă amploarea acestei probleme, ne mai confruntăm și cu lipsa de date. Când lansăm consultări publice și facem studii, am, avem însă aceeași constatare. Problema există și dacă vorbim cu băncile, cu ONG-urile sau cu societatea civilă, și ele sunt conștiente de acest lucru. Și administrațiile de stat recunosc acest lucru. Disputa intervine atunci când vorbim despre amploarea problemei și despre dovezi. Multe state membre consultate au insistat pe nevoia de flexibilitate. Am să revin de acest lucru mai târziu. Din ce motiv nu există acces la contul bancar? Am uh, avut în vedere două perspective, mai întâi cererea și apoi oferta. De partea cererii, adică a consumatorilor, există motive psihologice sau comportamentale. Mulți oameni au o stimă de sine scăzută și nu ar îndrăzni să treacă pragul unei bănci și să ceară deschiderea unui cont sau poate pur și simplu nu au încredere în bănci, mai ales uh, dat uh, fiind climatul bancar recent. O altă cauză ar putea fi faptul că cei cu venituri mici consideră că este mult mai ușor să își uh, gestioneze bugetul dacă îl are în față, adică e mult mai ușor să controleze banii din portofel, bancnotele, decât un cont bancar. Un alt motiv este lipsa de cunoștințe financiare de bază. Și aici uh, conlucrăm cu OCDE. Un alt motiv poate fi pur și simplu lipsa de conștientizare cu privire la avantajul de a utiliza servicii bancare. De exemplu, un avantaj ar fi costuri mai mici la tranzacții. Atunci când um, se fac plăți electronice, se poate acorda un discount. Internet banking este un avantaj, de asemenea. Dar uh, dacă vorbim de internet banking, să nu uităm că accesul la internet nu este garantat peste tot. În ce privește cealaltă poziție, cea a ofertei, să avem în vedere mai întâi nivelul de dezvoltare al sectorului bancar și prezența agențiilor, să ne gândim mai întâi la România. Sigur, acest lucru se poate rezolva prin online banking. Dar uh, aceasta nu este singura cauză. O altă cauză ar fi lipsa disponibilității de produse de bază sau de instrumente dedicate anumitor categorii, de exemplu pentru studenți. Condițiile de acces la cont, comisioanele pot fi percepute ca fiind prea mari și apoi mai există restricții de natură juridică, de natură legală, de exemplu, e nevoie de o adresă atunci când uh, vrei să deschizi un cont bancar. Asta și ca o condiție de luptă împotriva fraudei, împotriva evaziunii fiscale. Reședința este un alt factor prohibitiv. Dacă vrei să deschizi un cont, ai nevoie de dovada unei reședințe. De asemenea, acest lucru e cerut atunci când se face verificare de tip due diligence a clientului în caz că are datorii, în caz că fuge de datorii. Există și motive comerciale ce țin de profitabilitate, de exemplu cei cu venituri mici nu sunt uh, preferate de bănci, ceea ce de înțeles. Riscul, mai apare de asemenea riscul de descoperirea contului și mai există asimetria de informații. Adică băncile preferă să lucreze cu indivizi, cu persoane care au venituri mai mari decât cu venituri mai mici, deoarece cei cu venituri mari sunt uh, mai în măsură să absoarbă costurile. Și băncile nu sunt atât de conștiente de nevoile tuturor categoriilor din societate băncile ar trebui să aibă curajul de a acorda mai multă atenție celor uh, cu venituri mici. De exemplu, o bancă din Spania, care a fost foarte activă în Marea Britanie, a constatat că poate face afaceri foarte profitabile cu cei cu venituri mici. A atras astfel o pătură de populație care i-a permis să se dezvolte și să ofere o gamă mai largă de servicii pe lângă depozitul clasic, a mai permis și efectuarea de plăți, de exemplu. Iată cam uh, care sunt principalele cauze și motive, care sunt acum consecințele acestei lipse de acces pentru consumatori ar fi, în primul rând, dificultatea de a accesa piața internă electronică. Dacă nu ai cont bancar și nu poți face plăți electronice, e foarte greu să cumperi ceva de pe internet. E greu să folosești uh, facilitățile care sunt acordate de firmele mari. N-am să menționez aici uh, nume, dar ai putea uh, să pierzi șansa de a folosi vouchere sau alte discounturi care se acordă online. Sigur, o altă consecință este un cost mai mare la tranzacționare. Poate sună ciudat, dar aceasta e realitatea. Mai poate apărea și sentimentul de stigmatizare din partea societății, te simți ostracizat, te simți izolat dacă nu ai cont bancar și, după cum ziceam, barierele în calea liberei circulații a persoanelor. Dacă avem, să zicem, un student care vrea să meargă să studieze undeva în străinătate, la universitate, el se va confrunta cu dificultăți în deschiderea unui cont bancar lucru care dăunează imagine, imaginii și reputației europene. Dacă tot suntem într-o Europa fără frontiere, în care putem să ne deplasăm liber, ar trebui să putem avea acces și la aceste servicii. Dar iată că nu avem acces. În ce privește industria, și nu mă refer uh, doar la industria bancară, se pierd oportunități. Se pot uh, avea relații comerciale normale și cu cei care au venituri mai mici. În plus, cei care vând pe internet nu au uh, o bază suficient de largă de clienți dacă nu inclui pe cei cu venituri mici sau pe cei fără cont bancar. Pe ce privește administrațiile publice, tranzacțiile sunt mai scumpe deoarece toate facturile care se plătesc la apă, la gaze, la curent, uh, costă mai mult dacă sunt plătite în regim tradițional. Deci, plata de prestații sociale costă mai mult. Poate știți că în uh, Marea Britanie a existat uh, o încercare de a se înființa astfel de conturi de plăți de bază pentru a reduce costul plății pensiilor, de pildă. Iată o serie întreagă de oportunități și de posibilități de economisire care se pierd. Am concluzionat, deci, că se impune să luăm măsuri și, dacă putem trece la slide-ul următor, am identificat câteva obiective. S-a vorbit mult despre oameni cu venituri mici, dar cum a semnalat bine doamna Gebhardt, nu este vorba doar despre aceștia. Mai există și alții care se pot regăsi într-o astfel de situație. Prin propunerea sau prin recomandarea noastră vrem să promovăm participarea deplină a tuturor cetățenilor europeni pe piața internă. Cum? asigurându-ne că există o ofertă adecvată de servicii bancare de plată și că ea este inclusivă. Adică toți cei care nu au încă un cont bancar se poate să deschidă un astfel de cont. Trebuie să avem în vedere, sigur, situația economică, venitul persoanei, istoricul de credit, reședința și așa mai departe. Vrem să promovăm incluziunea financiară și socială, și vrem să îmbunătățim accesul la contul de plată sau contul bancar, astfel încât toată lumea să poată beneficia de pe urma SEPA. De ce e nevoie de acțiune la nivel european? Ei bine, slide-ul următor. E nevoie de acțiune la nivel comunitar, deoarece majoritatea statelor membre nu au rezolvat această problemă a accesului la nivel național. Cele care au reușit să o facă, în număr de 11, au făcut-o din diferite motive. Belgia și Franța au făcut-o prin uh, legislație, Olanda a împins uh, industria să ofere acces, la fel și Germania. Și știm că în uh, statele acestea, acum uh, ceva timp, uh, a existat o inițiativă legislativă, dar până la urmă s-a adoptat un cod în Danemarca, Suedia, Finlanda, țări scandinave, există mai degrabă un cod de principii generale, ca un fel de cartă universală a dreptului de acces. Dar, de fapt, drepturile sunt restrânse. Cu excepția Finlandei, nu există niciun cadru pentru accesul transfrontalier la un cod bancar. Acest lucru înseamnă că piața internă nu funcționează la parametri optim și, în plus, mobilitatea transfrontalieră este împiedicată. Dacă nu facem nimic, situația nu se va schimba ceea ce înseamnă că trebuie să dăm un semnal politic. Băncile au multe pe cap uh, la momentul de față, criza financiară își face simțite efectele și piețele naționale tind să se replieze pe ele însele. De aceea este nevoie de o intervenție europeană. Sigur că reticența industriei se poate explica prin uh, efectul de distribuție – Știm cam care este efectul pe care garantarea accesului la un cont bancar l-ar putea avea asupra industriei. Cum ziceam, datele sunt insuficiente și ele pot fi contestate, dar evaluarea noastră de impact încearcă să demonstreze în mod rațional cum am putea să rezolvăm această, propune, această problemă. În funcție de prețul, de comisioanele aplicate la un cont bancar, care sigur uh, comisiuni ar fi uh, asumate consumatori, industria bancară poate fie să nu aibă nicio pierdere sau să aibă o pierdere în cazul garantării accesului, în funcție de cum uh, formulăm noi soluția. Am inclus aici o ipoteză De exemplu, dacă luăm uh, costul uh, mediu pe care îl uh, cifrăm la 55 de euro, să zicem că acesta este un cont rezonabil, furnizorul ar avea un profit net de 3 euro și pentru toate cele trei clase, pentru toate cele trei categorii, înregistrăm un câștig pentru bănci, pentru consumatori și pentru stat, pentru statul membru. Aveți acolo câștigurile pentru fiecare categorie. În uh, cealaltă ipoteză, dacă să zicem uh, contul uh, presupune costuri de 13 euro și aici avem un exemplu concret luat din experiența din Belgia, unde un cont de plăți de bază poate fi accesat la un tarif de 13 euro pe an, e bine, dacă am folosit acest model peste tot în Europa, industria bancară ar trebui să preia un cost de 400 până la 500 de milioane de euro. Pentru consumatori însă beneficiul ar fi de 5 ori mai mare. Impactul asupra statului ar fi nul pentru că în ipoteza noastră nu s-ar oferi niciun fel de compensație din partea statului către bănci. Pe baza acestora am formulat uh, recomandarea noastră. Și iată aici opțiunile de politică. Am uh, ales să optăm pentru o recomandare care este cel mai flexibil instrument pe care îl avem la îndemână și care ne permite în același timp să transmitem un mesaj clar către statele membre. Spuneam că am ținut consultări publice S-a întâmplat în 2009 și în 2010 și atunci am constatat că poate că ar fi mai puțin eficient decât o directivă, dar Așa cum zicea comisarul Barnier în iulie, când s-a adoptat această recomandare și s-a ținut conferința de presă, dacă statele membre nu aplică recomandarea, cândva în anii următori, Comisia va lua în vedere posibilitatea transformării ei în act de lege. Ce propunem noi prin recomandarea noastră? Ei bine, propunem să se asigure un cont de plăți de bază care să permită tuturor consumatorilor dumneavoastră să retragă bani, să plătească, să aibă un card de plăți electronice, pentru că în societatea modernă acest lucru este indispensabil. Totuși, n-am prevăzut niciun fel de posibilitate de descoperire de cont, deoarece vrem să avem în vedere și temerile industriei bancare. Ei se tem că n-ar putea să recupereze datoriile, n-ar vrea să aibă sume pe roșu. Așadar, de fiecare dată când persoana respectivă vrea să folosească cardul și să retragă bani, dacă se depășește plafonul, să existe un fel de check. Dacă nu este o sumă suficientă în cont să nu se poată face plata, ceea ce sigur că poate că ar uh, reprezenta o neplăcere pentru consumator, dar cel puțin ne-am asigurat că el nu se îndatorează. Condițiile de acces uh, sunt uh, clare, accesul trebuie să fie permis oricui are reședința în Uniunea Europeană și care nu are un cont bancar în statul membru în care face cererea. Astfel facilităm accesul la nivel intern la contul de plăți, precum și accesul transfrontalier. În ce privește comisionul, acesta e foarte important pentru industria bancară. Noi recomandăm ca acest cont să fie fie gratuit, așa cum se întâmplă în câteva state membre sau să fie un comision uh, acceptabil, rezonabil pentru consumator. Aici lăsăm la latitudinea statelor membre să vină cu niște criterii pe baza cărora să stabilească un preț rezonabil. Deci nouă ni se pare că acest instrument este foarte flexibil și el transmite mesajul. Acum ne mai rămâne de văzut peste 9 luni dacă mesajul nostru a fost auzit și dacă statele membre au luat măsuri pentru a-l pune în aplicare. Mulțumesc foarte mult! Well, thank you very much indeed for your uh, very Vă mulțumim foarte mult pentru analiza noastră comprehensivă. Avem o serie de documente în fața noastră, inclusiv uh, cele care reflectă studiile dumneavoastră și toate acestea ne ajută. Deci vă mulțumim. Pe lângă doamna Gerhardt, îl avem pe domnul Mayer, pe domnul Fox, domnul Schmidt nu este aici, nu știu dacă domnul Kreutzmann sau domnul Rochefort vor să intervină în numele său, domnul de Jong este aici și doamna Rüle nu, nu doriți să interveniți. Bine, haideți să vedem comentariile dumneavoastră și întrebările dumneavoastră. Doamna Gerhardt, Doriți să interveniți din nou sau preferați să interveniți la final? Bun, haideți să-i ascultăm pe raportorul, raportorii din umbră. Domnul Hans-Peter Mayer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, Comisiei pentru prezentarea sa. N-am prea înțeles-o însă. Acest, uh, acest calcul cu privire la costuri și beneficii uh, îmi uh, scapă, sincer, nu l-am înțeles prea bine. Însă, pe ansamblu, tema este una foarte importantă. Sunt convins că numărul de cetățeni care au nevoie de un cont bancar este mult mai mare decât cel pe care ni l-ați spus uh, dumneavoastră. Există o serie de cetățeni care au un cont datorită faptului că părinții sau bunicii au un astfel de cont, dar uh, aceste persoane nu dețin un cont uh, de plăți de bază propriu. Deci, tocmai de aceea, Eh, eu cred că definiția contului eh, de plăți de bază trebuie să fie mai clară. Trebuie să spunem clar ce înțelegem prin acest eh, cont. La fel ca și raportoarea, sunt de părere că recomandarea nu este suficientă. Am adresat o serie de solicitări statelor membre și în Germania lucrurile stau la, la fel. În momentul în care oferim o recomandare, noi cei de la Bruxelles, statele membre ne spun că nu există niciun fel de probleme, că nu există nevoie de asemenea recomandări. Însă, pe de altă parte, informațiile pe care le primim de la fața locului ne arată că lucrurile nu stau chiar atât de roz pe cât ne spun uh, statele membre. Și tocmai de aceea consider că o propunere legislativă din partea Comisiei ar fi mai mult decât necesară. Lucrul acesta este cu atât mai uh, important cu cât avem, nevo- avem nevoie de rezolvarea problemelor cu care se, tra- cu care se confruntă 30 de milioane de, de oameni. Deci dacă vorbim despre 30 de milioane de cetățeni europeni, avem nevoie de un act legislativ clar. Apoi, în ceea ce privește paragraful 4, costurile. Dacă calculăm 55 de euro pe an sau 13 euro pe an, ne dăm seama că diferența între 0 euro pe an și 200 de euro pe an e mare. Eu nu sunt de acord cu stabilirea unor uh, cifre exacte, însă am înțeles că în ceea ce privește transferurile, avem o taxă de transfer clară, bătută în cuie, pentru uh, transferurile intraeuropene am avea nevoie de aceeași taxă armonizată și pentru conturile de plăți de bază. Acum, dacă tot vorbim despre recomandare, despre supraveghere, mie mi se pare că avem mai degrabă de a face cu mai multă birocrație prin toate aceste paragrafe ale dumneavoastră decât cu o soluție. Soluția ar trebui să fie mai mai clară decât formulați dumneavoastră aici. În calitate de reprezentanți ai cetățenilor, ar trebui să ne punem întrebarea dacă o simplă recomandare este suficientă. Eu, din potrivă, cred că o propunere legislativă din partea Comisiei ar fi mult mai nimerită. În ultimul rând, domnule președinte, Spuneați că această temă este interconectată cu alte teme pe care le-am discutat la Cracovia. Spre exemplu, în cazul în care o persoană are un simplu cont de plăți de bază, eh, el nu poate, eh, ea nu poate face transferurile, toate transferurile pe care Uh, vrea să le facă, pentru că uh, contul de care dispune este unul uh, de bază. Tocmai de aceea ar trebui să stabilim clar ce înțelegem noi prin acest cont de plăți de bază. Mulțumim, domnul Fox, acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru prezentarea sa. Am considerat foarte interesantă această prezentare. Cu siguranță, grupul meu se va gândi mult la această temă înainte de a ajunge la o concluzie. În momentul în care am, înțeleg, în care am auzit uh, remarcile inițiale ale doamnei Gerhardt, am fost într totul de acord cu ea. Nu cred că o persoană poate să supraviețuiască având doar numerar. Dar iată că 7% dintre cetățenii europeni reușesc să o facă. Uh, în Regatul Unit avem un cont de conduită. Ce înseamnă lucrul acesta? Băncile oferă un uh, cont de plăți de bază. Și cred că motivația pentru această decizie din Regatul Unit a fost dorința trezoreriei de a economisi bani în uh, transferurile uh, pensiilor. Eu cred că aceasta a fost, acesta a fost obiectivul uh, ce se dorea a fi atins în Regatul Unit și nu vreun altul. La articolul 6 se spune că e nevoie despre acțiuni la nivel europene. Însă, domnule Pele, mi se pare că motivele pe care le dați dumneavoastră aici sunt uh, slabe. Menționați uh, funcționarea insuficient de bună a pieței interne și impedimentarea uh, mișcării libere în Uniunea Europeană. Vine un argument prost, pentru că eu presupun că știți că există cardurile prepaid deja și, în plus, cele șapte cei 7% dintre cetățenii europeni pot să acceseze aceste carduri prepaid. Deci avem deja o soluție care rezolvă problema celor care nu au un cont de plăți de bază. Dumneavoastră spuneți că accesul sau mobilitatea transfrontalieră este îngreunată din cauza lipsei acestor conturi de plăți de bază. Ei bine, eu nu cred că acest argument este suficient de solid. Cei care vor să locuiască într-un alt stat membru decât cel de origine, cu siguranță și-au deschis deja un uh, cont de care au nevoie. Eu cred că foarte puțini sunt cei care, într-adevăr, se, mi- se mută într-un alt stat uh, și așteaptă să le cadă din cer un loc de muncă și un salariu care ar necesita un, deschiderea unui cont. Da, sunt de acord cu raportoarea. E o problemă, însă să fie problema atât de mare încât să fie nevoie de o reglementare la nivel european, uh, eu cred că ar trebui să lăsăm fiecare stat membru în parte să-și rezolve problema aceasta. Regatul Unit a făcut-o deja. Poate că statele și celelalte state membre vor reuși să găsească o soluție ca și Regatul Unit. Bine, ideile pe care le iterez eu acum nu sunt neapărat bătute în cuie, însă mi-aș dori ca și Comisia să-și regândească Uh, poziția. Adeseori vedem uh, că există probleme și tragem imediat concluzia că trebuie să acționăm, să facem ceva pentru a soluționa respectiva problemă. Din păcate, deseori soluțiile pe care le găsim noi uh, generează mai multe costuri și mai multă birocrație decât problemele în sine pe care vrem să le soluționăm. Și acum în încheiere dați-mi voie să spun că vom urmări cu mare atenție această dezbatere. Domnule președinte, da, domnule Fox, tocmai de aceea avem această discuție astăzi, pentru a decide care este calea de urmat. Urmează domnul De Jong și mai apoi ceilalți. De Jong. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am să apăr o teză complet opusă celei a domnului Fox, ceea ce va aduce puțină sare și piper în discuție. Consider că e foarte important ca Uniunea Europeană să facă în sfârșit ceva concret pentru oamenii cei mai defavorizați din societatea noastră, acest 7% din populație care nu are cont bancar critica dumneavoastră față de guvernanța economică este reală. S-a făcut puțin în lupta împotriva sărăciei. Dacă am rescrie Declarația Universală a Drepturilor Omului astăzi, cred că ar trebui să ținem seama de demnitatea eh, ființei umane în Uniunea Europeană care trebuie să aibă dreptul de a avea un cont în bancă de a nu fi defavorizată în viața și, și munca sa. Indiferent care ar fi motivarea sau justificarea contrară, nu aș fi de acord. Este o măsură bună pentru a rezolva această problemă europeană, dincolo de funcționarea pieții interne să vorbim de acești 7% dintre cetățeni și de soluțiile propuse. Există oameni printre aceștia fără domiciliu, fără adresă, oameni ai străzii, iar comisia spune că ei trebuie să aibă undeva un domiciliu, să fie cunoscuți de autorități. Nu vom reuși, deci, să uh, țintim această categorie de populație. Nu știm nici măcar care sunt dimensiunile acestor categorii de populație, fără domiciliu, oameni ai străzii și așa mai departe. Apoi există un alt grup format din analfabeți, din persoane în vârstă. Dacă mă gândesc la copilăria și tinerețea mea, mi-aduc aminte că trebuia să mergi la poștă sau la bancă cu contul și acolo un funcționar de la un ghișeu făcea uh, operațiunile necesare. Astăzi lucrurile sunt complet diferite. Folosim calculatorul, codul PIN și așa mai departe. Lucruri foarte complicate pentru persoanele în vârstă, dar și pentru persoanele care au dificultăți de scriere și citire. Deci, constat că nu se vorbește despre acest lucru în recomandare. Propunerea mea, mă întreb dacă n-am putea să ne gândim mai mult la contactele umane de care să ținem seama. Totul se face astăzi pe calculator, informal, lipsesc contactele umane, și se consideră că e un lucru acceptabil dacă ne gândim la costurile conturilor bancare. Se ține seama de acest lucru în recomandare, dar nu prea clar în propunerea comisiei. În studiul de impact exista o opțiune și anume aceea a unui cont în bancă sau unui cont pentru plăți de bază gratuit, care nu oferă decât plățile efectiv de bază. Această uh, propunere nu a fost reținută de comisie și mă întreb de ce. Oare acest cont de plăți de bază este o sperietoare? Nu se poate, nu putem gândi la un cont minim din acest punct de vedere? Dacă e vorba de un cont în debit, adică pe roșu, cum se spune eh, popular, eh, considerați că acest cont poate fi blocat, dar mă întreb dacă este un lucru eh, pertinent în toate situațiile pentru că dobânzile sunt enorme în asemenea situații. Mă întreb deci dacă Comisia s-a gândit într-adevăr până la capăt la aceste posibilități și anume de a nu avea niciodată un cont negativ pe roșu Comisarul ne-a spus că e vorba de o etapă, comisia ne-a spus că e vorba de o, pe, o etapă intermediară și că ar urma altele și ar dori să știu care va fi urmarea. Vă mulțumesc. Acum domnul uh, Kreuzmann și domnul Rochefort. Mai există și alte intervenții? Domnul Kreuzmann, vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul de Jong are are o atitudine pozitivă, însă trebuie să o înțelegem întru totul. Deci dacă revenim la conturi, dacă se deschide un cont și dacă este vorba ca, dacă se pune problema asigurării unor condiții egale în întreaga Europa, atunci uh, trebuie să se găsească cea mai bună soluție, astfel încât nimeni să nu fie discriminat. Deci soluția europeană trebuie să fie una durabilă, sustenabilă uh, trebuie să ne asigurăm că atunci când vine vorba despre uh, deschiderea unui cont sau de obținerea unui card prepaid, nu, se, nu sunt discriminate absolut niciun fel de probleme. Trebuie să ne asigurăm că asigurăm toate, că sunt uh, garantate toate condițiile tehnice necesare, necesare, astfel încât toată lumea, indiferent de categoria socială din care face parte, să aibă acces la toate beneficiile care pot fi uh, extrase din, uh, din respectivul instrument în fond și la urma urmei. Deci eu vreau să vă rog să vă gândiți tare bine înainte de a lua o decizie. În Germania mai avem și casele de economii care lucrează în beneficiul publicului. Aceste case de economii oferă un cont de economii gratuit, dar Asta este situația în Germania. În alte state nu există aceste case de economii, iar uh, cei care doresc să-și deschidă un asemenea uh, cont la băncile comerciale trebuie să achite o anumită taxă. Da? Și aceste, aceste costuri sunt uneori mult prea mari pentru anumite persoane. Deci, haideți să vedem în ce măsură putem să, uh, în, a, să ne asigurăm că costurile implicate de, asemenea, de deschiderea unor asemenea conturi bancare nu sunt prea mari. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că trebuie să ne concentrăm dezbaterea pe oamenii fără domiciliu fix nu înseamnă că trebuie să-i scăpăm din vedere și că n-ar trebui să aibă și ei un cont bancar minim. Sunt soluții tehnice pe care le putem adopta. În Franța se uh, asigură domicilierea unor persoane fără adresă fixă pe lângă unele asociații care se ocupă de ei. Am două observații. Prima, ne găsim într-o conjunctură extrem de dificilă. Știm că sunt multe bănci europene care fac economii și care au decis chiar să uh, își sacrifice o parte din clientela așa zis nerentabilă. De exemplu, Banca IBS sau altele în aceeași, se găsesc în aceeași situație, ceea ce înseamnă că putem fi în fața unei politici care ar putea duce eh, la un număr și mai mare de oameni excluși de la posesia unui cont bancar. Aceasta implică și mai mult intervenția noastră. A doua observație, e clar că dacă vrem un serviciu bancar minim, universal, trebuie creat un sistem de educare a utilizării unor asemenea conturi. N-are rost să oferim asemenea conturi eh, celor care nu știu să le folosească. Trebuie să le oferim niște chei de folosire cred că nu trebuie să uh, cerem costuri mari de la persoane care nu sunt obișnuite să uh, folosească conturile, ci trebuie să uh, îi educăm mai degrabă în acest sens. În legătură cu concluziile comisiei, consider, așa cum au spus mai mulți colegi, că există un decalaj între propuneri care sunt convenabile din punctul meu de vedere și altele. Cred că un cont bancar minim trebuie să fie însoțit de un card, ceea ce nu se întâmplă totdeauna în momentul de față. Cred de asemenea că el trebuie să fie însoțit și de posibilitatea funcționării transfrontaliere, pentru că multe uh, persoane au nevoie să folosească un asemenea cont și în alte țări decât țara lor de rezistență. Nu sunt sigur că oferirea gratuită a unui asemenea cont este uh, neapărat uh, indicată sigur, putem discuta acest lucru. În schimb, însă, recomandarea mi se pare complet nesatisfăcătoare. În lunile următoare și având în vedere contextul, sunt convinsă că serviciile comisiei și comisarul uh, sunt conștienți de faptul că în 8 luni va trebui să ne ofere o propunere constructivă. Nu trebuie să facem presiuni prea mari asupra băncilor care au multe dificultăți în momentul de față, dar în 8 luni de zile ar trebui să găsim o soluție și nu prin intermediul unei recomandări. Sunt convins că nu este suficientă o recomandare. Mulțumesc! Good. Um, thank you very much, all of you. Um, Vă mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să fac și eu câteva comentarii. Îi salut uh, pe reprezentanții BREC, cu care vom vorbi peste câteva minute. Trebuie să ne amintim că putem propune crearea unei directive, dar uh, am avea nevoie de acceptul statelor membre pentru asta. Nici eu nu sunt neapărat de acord cu uh, ideea de recomandare, însă dacă e să avem o recomandare, atunci ea trebuie să fie secundată de presiuni politice în statele membre. Într-adevăr, după cum spunea Comisia, în Regatul Unit, unele bănci consideră că aceasta este o posibilitate comercială extraordinară, chiar dacă într-o fază inițială costurile sunt mai mari decât uh, beneficiile. Uh, Singurul beneficiu într-o primă fază este atragerea de clienți noi. Argument pe care trebuie să îl uh, discutăm cu siguranță. Acum, uh, și în acest domeniu trebuie să discutăm despre aspectele tehnice ale propunerii. În India sau în alte state, uh, în care infrastructura este uh, deficitară, accesul la uh, conturile bancare se realizează prin intermediul telefoanelor mobile. Aceasta este oportunitatea pe care o folosesc oamenile, oamenii și această soluție s-a transformat într-una viabilă. Deci haideți să nu uităm și aspectele tehnologice în discuția noastră cu privire la conturile uh, de plăți de bază. De asemenea, trebuie să ne gândim și la inovațiile care cu siguranță vor apărea în domeniu în curând. În orice caz îi dau cuvântul doamnei raportor. Calendarul este unul strâns. După cum vă spuneam, discutăm deja despre avizul ECON și despre modul în care vom putea colabora cu ei, însă cred că discuția ne arată cât se poate de clar că Trebuie să, ține, să ținem cont nu doar de aspectele nu știu, economice, ci și de cele legate de protecția consumatorilor. Bine, uh, Evelin, ai cuvântul. Mulțumesc, Malcolm. În mod uh, evident, avem de-a face aici cu un text care vizează protecția consumatorilor. Vorbim aici despre accesul la conturile de plăți de bază care permit cetățenilor europeni să se bucure de toate beneficiile societății aduse cu sine de societatea secolului 21. Și tocmai de aceea mi se pare că trebuie să spunem în continuare sus și tare că noi suntem comisia competentă pe fond și să nu permitem uh, ca această temă să fie tratată doar din perspectiva financiară. Ar fi greșit să le permitem celor de la Econ să facă lucrul acesta, să se impună. În al doilea rând, vreau să vă reamintesc faptul că nu ne dorim ca persoanele care nu își doresc un uh, cont uh, bancar să fie obligate să-și deschidă unul. Nu, noi vorbim despre accesul oferit la conturile de plăți de bază. Deci e, e o mare, mare diferență pentru că unele dintre comentariile pe care le-am uh, auzit uh, făceau referire la obligativitatea uh, deschiderii unor asemenea conturi. Nu, nu vrem să-i obligăm pe cei care se simt foarte bine numărând bagnotele. Și în al treilea rând, eu nu consider că trebuie să punem în prim plan doar o anumită categorie de oameni în acest context. Nu mă refer doar la la persoanele fără adăpost. Nu, există o serie de categorii de cetățeni care au nevoie de un de accesul la un asemenea cont, spre exemplu, studenții care uh, doresc să studieze în alte state decât cele de, de origine, pensionari care vor să-și încheie uh, Uh, să-și petreacă ultimele zile undeva în afara statului de origine, nu. Deci, prin urmare, trebuie să spunem clar că o gamă largă de persoane sunt acoperite de propunerea noastră. Cred că toate problemele tehnice vor mai fi discutate și în viitor. Ce înseamnă contul de bază? Avem voie să-l descoperim sau nu? Care sunt cardurile care pot fi Uh, anexate acestor conturi de bază, uh, carduri prepay sau ce alte carduri. Deci există o mulțime de probleme tehnice ce trebuie să fie rezolvate. De asemenea, ceea ce spuneai tu, exemplul pe care îl dădeai tu, Malcolm, cel cu privire la uh, Uh, consultarea conturilor cu ajutorul telefoanelor mobile, ei bine, acest exemplu nu mi se pare neapărat grăitor în contextul nostru, pentru că cei care reușesc să își consulte soldul pe telefonul mobil, cu siguranță și-au deschis de mult un, uh, un cont bancar. Deci haideți să nu dăm prea multe exemple, să nu ne imaginăm prea multe situații și să nu lărgim prea mult domeniul de aplicare. Nu. Important este ca acest cont să fie deținut, să permită transferurile uh, la nivel național, dar și internațional, trebuie să ne asigurăm că acest cont de bază este, dacă nu gratuit, măcar uh, ieftin. Bine, ne-am, ne-am dori ca în cazul în care se poate acest cont să fie într-adevăr gratuit, pentru că este vorba despre un serviciu universal, dar bine, tema aceasta rămâne de discutat și, nu în ultimul rând, ne dorim ca acest drept să fie într-adevăr un drept care să poată fi pus în aplicare, să fie exploatat de către cetățeni. Și în acest context, mă, că eu sunt mult mai aplică decât tine și anume consider că recomandarea nu este suficientă. Discuția de astăzi ne-a arătat cât se poate de clar faptul că există în continuare diferite atitudini. Ei, iar o recomandare uh, mai mult ca sigur, chiar dacă va rezolva într-o oarecare problemă la, într-o oarecare măsură, problema la nivel teoretic, nu va schimba cu absolut nimic situația din teren. Recomandările nu sunt transpuse în legislația națională. Tocmai de aceea avem nevoie de un alt instrument legislativ dacă e să nu ne reîntâlnim peste 8-9 uh, luni de zile pentru a rediscuta o eventuală propunere legislativă. Deci haideți să vedem dacă nu putem într-adevăr, să solicităm formularea unei directive pe această temă, pentru că ea este într-adevăr necesară. Malcolm, nu voi vorbi deloc despre calendar astăzi, pentru că împreună cu uh, Comisia Econ trebuie să stabilim cum vom proceda. De asemenea, trebuie să-mi consult propriul calendar, așadar, la următoarea ședință voi face o propunere în acest sens, dar deocamdată nu. Mulțumesc! Îți mulțumim foarte mult, Evelin. E drept, trebuie să purtăm discuții cu cei de la Econ. Eu spuneam doar că directiva ar, uh, ar dura prea mult. Adică am avea nevoie de prea mult timp uh, pentru a formula o directivă, pe când recomandarea ar putea fi încheiată mult mai rapid. Asta spuneam eu. În orice caz vreau să mulțumesc uh, Comisiei și cu siguranță ne vom reîntâlni. Acum trecem la un alt punct foarte important pentru consumator. consumatori. Și la forumul de la Cracovia s-a vorbit foarte, foarte mult despre roaming. Spun asta de la bun început, noi suntem recunoscători uh, doamnei Tun pentru exercițiul pe care l-a făcut cu consumatorii tineri din Polonia cu privire la acest act privind piața unică. Consumatorii, tinerii consumatori spuneau atunci că roamingul este principala lor uh, temă de interes. Deci, iată că luăm această, puricăm din nou această temă. Doamna raportor nu este în sală, dar doamna Tun cu siguranță va interveni. Salut uh, președintele BEREC, al organismului de reglementare european de reglementare pentru uh, comunicațiile electronice. Îl salut așadar. Acest organism a fost Uh, creat datorită Parlamentului European și datorită activităților noastre în ceea ce privește reforma pachetului telecomunicațiilor. Vă amintiți că Comisia propunea un uh, organism mult mai centralizat, însă Parlamentul spunea că reglementarea va fi mult mai coerentă în cazul în care uh, aceasta va fi generată cu ajutorul unui organism care este compus din reprezentanții industriei sau actorilor implicați. Și astfel a apărut BEREC. Noi am decis ca astăzi să nu discutăm doar prezentarea Comisiei cu privire la domeniul telecomunicațiilor, ci am decis să invităm și BEREC, un organism deosebit de important uh, în momentul de față, în contextul acesta i-am oferit președintelui Berec posibilitatea de a veni pentru prima dată în fața comisiei noastre pentru a ne vorbi despre perspectiva Berec cu privire la regulamentul privind uh, roamingul. Opiniile Berec cu siguranță ne vor ajuta foarte mult în discuțiile noastre viitoare. Așadar, vă invităm să vă prezentați raportul. Do- doamna Tun va urma mai apoi Domnul Tarabella, nu știu dacă este în sala, sală. <laughs> Domnul Kreutzmann, nu știu dacă vorbește neapărat în, uh, în roaming, dar cu siguranță vorbește la telefon, dar probabil că se va întoarce la, la masă. Doamna Rüle, de asemenea, eu voi lua cuvântul în numele ECR și nu știu dacă vrea să intervină și domnul Ion. Nu știu, va decide mai târziu. Așadar, acum dați-mi voie să îi dau cuvântul lui Chris Fontaine. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult să aud că suntem aici printre oameni care ne susțin. Mulțumesc pentru ocazia aceasta de a vorbi. Poate unii dintre dumneavoastră știu că recent am fost și în comisia ITRE. Să vi-l prezint pe colegul meu, domnul Iplant, care este un mare expert în materie de roaming și care vă va răspunde la întrebări. Mare parte din prezentarea pe care am făcut-o în Comisia ITA este relevantă și pentru Comisia IMCO, așa că cei care m-au ascultat uh, în cealaltă comisie sper să nu fie prea plictisiți acum că mă aud de doua oară. În Comisia ITRE am vorbit despre primele noastre experiențe la BEREC și dacă vă interesează puteți să ascultați totul pe internet. După cum am spus și la ITRE, noi uh, suntem uh, gata să participăm la dezbateri și să ținem cont de vederile dumneavoastră în activitatea noastră referitoare la roaming. Noi uh, lucrăm cu agențiile de reglementare și în acest domeniu uh, am, uh, avem și un plan de lucru pentru uh, perioada următoare. Vom acorda sprijinul necesar tuturor instituțiilor europene și, desigur, lucrăm de aproape cu Comisia Europeană și ne bucură faptul că putem lucra și cu Consiliul și Parlamentul în perioada următoare. Ce am făcut până acum? Anul trecut, în decembrie, am publicat recomandările noastre către Comisia Europeană și am um, revenit cu câteva clarificări în luna februarie, iar la sfârșitul lui august am publicat o analiză tehnică a propunerilor Comisiei. Sper analiză să contribuie la clarificarea nelămuririlor. Noi uh, vrem să lămurim uh, toate uh, aspectele pe care le implică roamingul. O să vă împărtășim câteva dintre constatările noastre, dintre recomandări și sigur că așteptăm să vedem care va fi evoluția viitoare a acestei piețe și a reglementărilor. Avem uh, un termen, 2022. Sigur că totul depinde de viziunea pe care o aveți avea în legătură cu roamingul în următorii 10 ani. Să încep cu analiza pe care am făcut-o pe marginea recomandărilor Comisiei Europene. Noi uh, recunoaștem faptul că Comisia încearcă să coboare prețurile și să asigură transparență mai mare, să faciliteze o concurență durabilă, ceea ce sigur că face parte și din uh, obiectivele noastre care promovăm piața unică. În ultimii cinci ani am constatat că reglementările în materie de roaming au adus beneficii considerabile pentru consumatori. Au contribuit efectiv la scăderea prețurilor și la protejarea drepturilor consumatorilor. Totuși, lucrurile evoluează foarte repede și decalajul dintre uh, prețuri, dintre tarife, rămâne destul de mare. Noi considerăm că reglementările în materie de roaming vor fi necesare de acum înainte și, uh, și noi, ca și Comisia Europeană, nu credem că actorii de pe piață vor fi uh, singuri în măsură să asigure prețuri rezonabile pentru consumatori. Vom avea nevoie de reglementări uh, în materie de wholesale și retail mai ales în ce privește prețurile de retail, e nevoie încă de plafoane. Suntem de acord cu Comisia Europeană și anume aceste plafoane trebuie scăzute și mai mult în viitor pentru a se apropia de costurile de bază și de costul unei um, convorbiri în rețelele naționale. Există în acest sens un termen uh, și anume 2015 prevăzut de agenda digitală. Pe termen mediu, reducerea costurilor uh, în uh, wholesale ar trebui să permită oferirea unui tarif unic european. Prețul pe care l-am plătit pentru roaming, mesaje și uh, date ar fi atunci foarte apropiat de cel pe care îl plătim la nivel național. Mai sunt multe de făcut, dar în general propunerea Comisiei Europene reprezintă un progres bun. În ce privește roamingul de date, Salutăm propunerea de a introduce noi uh, plafoane de prețuri și uh, recent am văzut că a avut uh, loc apariția unor tarife mai atrăgătoare, dar acestea nu sunt disponibile peste tot. Și în unele părți din Uniunea Europeană tarifele rămân nejustificat de mari. Plafoanele acestea ar trebui să elimine prețurile destul de mari cerute în anumite părți ale Uniunii și în același timp nu ar trebui să afecteze competiția în materie de roaming de date. Volumul de date este în creștere și alternative precum uh, rețelele wireless nu pot prelua decât o, uh, o parte din acest volum. Și, în orice caz, uh, pentru cei care utilizează mult aceste rețele, nu există practic o alternativă viabilă. Se uh, folosesc tot mai multe smartphone-uri, ceea ce înseamnă că e nevoie de tarife mai mici, pentru că altfel uh, smartphone-urile nu vor fi rentabile. Mă refer, desigur, la traficul de date în roaming și ar fi absurd să avem astfel de instrumente și să nu putem să ni le permitem. Spuneam că cererea de pe piață crește pe măsură ce scad și prețurile și sperăm ca noi să putem răspunde la nevoile acestui sector. În orice caz, vom continua să monitorizăm îndeaproape situația. Să trecem acum la soluțiile structurale pe care le propune Comisia. Este clar că nimeni nu dorește, nici măcar Berec, să existe un preț fixat uh, pentru eternitate. De aceea am convenit să continuăm uh, în paralel cu plafonarea tarifelor, să căutăm soluții structurale. E vorba de soluții care să remedieze problemele de pe piață și să consolideze competiția. Problema este următoarea. Ne trebuie o soluție care să poată fi aplicată rapid, pentru că altfel putem risca să pierdem această fereastră de oportunitate. Și dacă nu uh, vom face nimic, uh, piețele vor face ceva în locul nostru. După cum ziceam mai devreme, costurile în roaming în wholesale vor putea duce la acțiune din partea actorilor, uh, din partea industriei la nivel paneuropean. Și apoi să fim realiști în ce privește beneficiile. Noi, la BEREC, considerăm că o soluție satisfăcătoare încă nu există. Și când zic satisfăcător, mă refer la o soluție care ar asigura atât competitivitatea cât și beneficii pentru consumatori și ar um, permite și o implementare tehnică relativ facilă. Noi ne-am gândit la mai multe soluții structurale, le-am enumerate în rapoartele noastre din trecut, însă nu ni s-au părut niciuna suficient de mulțumitoare. Comisia a propus decuplarea, prin care un consumator poate să folosească servicii la nivel național de la un furnizor și roaming de la un alt furnizor, fără a mai trebui să schimbe cartela sau telefonul. Comisia vorbește despre această soluție de decuplare în evaluarea sa de impact și vine cu câteva soluții, însă noi credem că ar trebui să fim precauți în legătură cu uh, dimensiunea beneficiilor pe care le-am putea cere de la o astfel de soluție. Conform uh, analizei noastre, cealaltă măsură pe care o propune Comisia, reducerea tarifelor cât mai aproape de costul eficient, costul real, ar uh, veni cu un avantaj în sensul competitivității pe termen mediu. Am putea oferi pachete de roaming mult mai atractive și astfel am facilita intrarea unor noi jucători pe piață, ceea ce ar fi un lucru important. Dacă ar părea noi jucători în materie de retail, pot să fie operatori chiar virtuali și să ofere servicii de roaming. Această dublă soluție însă, cea cu decuplare, ar um, aduce beneficii insuficiente și ar fi foarte greu, ar necesita resurse, inclusiv resurse de timp, să introducem soluția cu decuplarea. Ar uh, fi destul de scump. Noi considerăm că acum este oricum mult prea devreme să alegem o soluție anume și invităm uh, industria din domeniu să participe la discuția cu privire la diferitele opțiuni și să găsim o soluție prompt. S-ar putea ca o combinație de soluții să fie cea mai indicată, dar deocamdată e prea devreme să ne pronunțăm. Noi, BEREC, Credem că mm, o soluție specifică pentru a alege metoda de decuplare potrivită ar trebui să aducă beneficii, în primul rând, consumatorilor, iar acestea ar trebui să fie mai mari decât costurile de punere în aplicare și operare. Trebuie să putem implementa această soluție relativ uh, rapid și ieftin. De asemenea, e important să existe și un sprijin critic din partea actorilor interesați și să fie rentabilă comercial. Dacă nu, dacă nu se depășesc aceste costuri prin avantaje, nu merită să aplicăm soluția. Deci cam acestea sunt recomandările noastre. Suntem gata să lucrăm împreună cu Comisia Europeană și să pregătim linii directoare pentru punere în aplicare. Dar noi, repet, suntem mult mai precauți decât Comisia Europeană în ce privește soluția decuplării. Noi considerăm că reglementările în ce privește retail nu pot fi înlăturate până când nu ne asigurăm că forțele pieței sunt uh, și în avantajul consumatorilor. În uh, sistemul de reglementare actuală, mulți deputați au vrut ca plafoanele să fie eliminate cât mai curând posibil. Noi suntem de acord în principiu, dar e mult prea devreme să o facem. Nu vrem să ne asumăm niciun risc în ce privește protecția consumatorului. Deci, dacă vrem să menținem aceste plafoane pentru următorii ani, trebuie să ne punem de acolo asupra unui nivel al acestor plafoane, ceea ce e dificil. Comisia a încercat uh, să dea drumul la competiție cât mai curând posibil. O astfel de strategie ar uh, scădea foarte mult plafoanele și ar permite intrarea pe piața unor noi actori, ceea ce ar fi benefic, desigur. Pe de altă parte, nu ar trebui ca aceste plafoane să fie astfel stabilite încât să nu-i protejeze deloc pe consumatori. E foarte greu să găsești echilibrul potrivit, de aceea eu uh, îmi exprim toată simpatia pentru uh, comisie care trebuie să facă, iată, un lucru atât de dificil. Noi credem însă că din 2014 uh, ar trebui să putem avea plafoane mai mici decât cele propuse de comisie. Acea marge de retail de 200% ar însemna că prețul de retail să nu fie de trei ori mai mare decât prețul de wholesale, ceea ce ar putea permite intrarea pe piață a unor actori noi și dezvoltarea concurenței. Iar uh, într-o astfel de situație, sigur că și consumatorii avea de câștigat, deoarece ar plăti mai puțin. Există un interval destul de mare pentru pregătirea acestui regulament. În 2015 se va face revizuirea, deci avem timp uh, suficient la îndemână pentru a revizui în amănunțime toate prevederile. Mai întâi, trebuie să vedem în ce măsură la acel moment forțele de piață, stimulate de măsurile luate de noi, vor avea în vedere toate categoriile de consumatori și nu doar pe cei care călătoresc frecvent. În al doilea rând, să nu uităm despre faptul că există niște așteptări în legătură cu costurile. 10 ani e o perioadă destul de lungă pentru uh, plafoane. Noi facem tot felul de evaluări de piață la fiecare 2-3 ani, după cum poate știți, și tocmai din acest motiv le facem. În al treilea rând, trebuie să menținem plafoanele. Nivelul lor și uh, raportul dintre wholesale și retail și uh, prețul la nivel național trebuie revizuit periodic. Și, fine, domnilor și domnilor, dați-mi voie să mă refer la ceva ce nu apare în mod specific în propunerea Comisiei, dar e important. Noi susținem ferm următoarea recomandare, care considerăm că ar trebui să fie și un obiectiv al IMCO. Adică, Măsurile introduse în 2010 în legătură cu roamingul de date ar trebui să fie extinse și aplicabile și în afara Europei. Știu că ar fi dificil din punct de vedere tehnic să implementăm acest lucru, dar deja ce a fost mai greu s-a făcut. În presă au apărut tot felul de povești de groază al unor consumatori care s-au întors din vacanță și au primit facturi de mii de euro fără să fie făcut ceva în plus uh, în vacanța lor decât ar fi făcut ei în mod obișnuit acasă. Nu există niciun fel de protecție pentru cei care folosesc serviciile în afara Europei. Noi credem că ar fi uh, destul de fezabil și de rapid pentru cei care călătoresc în afara Uniunii Europene. Practic, trebuie să facem doar un rollout, să aplicăm ceea ce deja avem. Vrem să-i protejăm uh, și pe cetățenii care călătoresc în afara Europei. Acum, ca să închei, doamnelor și domnilor, după părerea noastră, propunerea Comisiei Europene este interesantă. Atât Comisia Europeană cât și BEREC consideră că este absolut vital ca toți uh, consumatorii, fie că sunt uh, ei consumatori din categoria celor frecvenți, celor care folosesc ocazional serviciile, cu toții trebuie să fie protejați. Trebuie să venim cu o soluție structurală care să sporească competitivitatea de pe piețele de roaming și să lucrăm cu industria și cu mari actori. Această soluție structurală trebuie să ne permite să obțină prețuri mai mici pentru consumatori și dacă e nevoie să menținem plafoanele pentru uh, prețurile de retail. Noi vă stăm la dispoziție cu orice precizări tehnice de care ați avea nevoie în discuțiile dumneavoastră. Atât, mulțumesc. Președintele, Mulțumim foarte mult pentru această prezentare foarte clară și cuprinzătoare. Cred că vă dați seama, domnilor și domnilor, de ce am considerat că e important să invităm pe cei de la BEREC aici. Dumneavoastră sunteți președinte al uh, BEREC și al Agenției Olandeze de Reglementare în același timp. Acum avem o jumătate de oră pentru discuție. Avem reprezentantul comisiei aici, domnul Telebach, a prezentat uh, mai devreme uh, evaluarea de impact a comisiei, așa că dacă, dacă dorește, poate să intervine să comenteze. Dumnealui a mai auzit această prezentare timp de berec, dar poate să contribuie dacă dorește cu observații. În ultima propunere, în legătură cu cu extinderea acestor plafone și în afara Europei, aici ne interesează foarte mult ce aveți uh, de spus. Acest lucru a intrat și în atenția altor comisii și sigur că este foarte important pentru cei care călătoresc într-o altă țară să se simte la fel de protejați. Și asta ar fi o abordare inovatoare din partea noastră. Comisia ITRE, Comisia pentru Industrie și ea este foarte interesată, mai mult poate de partea tehnică. Bun, o să dau cuvântul colegilor, întâi doamna Cirm, și apoi doamna Corhola pentru raportori. Dați-mi voie să-mi dreg vocea. Doamna Corola regretă faptul că nu poate să fie prezentă. Dumnea ei are alte angajamente pe care nu le-a putut uh, ignora. Astăzi, uh, din păcate, este în Finlanda. Așa că îi țin eu locul, am să citesc uh, cele câteva idei pe care dorește să le transmită, adăugându-le pe ale mele. Dumnezeu consideră că roamingul este o chestiune foarte importantă pentru consumatorii europeni și pentru întreprinderi. După cum arată analizele, regulamentele anterioare 1 și 2 au adus îmbunătățiri majore. Totuși, piața nu s-a îmbunătățit suficient încât să putem asigura o soluție durabilă pentru roaming. În ce privește smartphone-urile și noile aplicații, acestea au lansat un model complet nou de afaceri care este în creștere. Noi trebuie să acționăm rapid pentru a crea un cadru prin care competiția să scadă prețurile în roaming și uh, suntem convinși că dezbaterea în Parlament va fi foarte aprinsă. Totuși, doamna Corhola vrea să reamintesc faptul că trebuie să ne încheiem activitatea pe acest dosar în timp scurt și ar fi bine să obținem un acord în primă lectură. Acum uh, două întrebări. Dumneavoastră ați venit cu propuneri foarte interesante. Eu aș Vreau să spun că prețurile de retail pentru roamingul de date sunt încă prea mari. Prețul la retail este de 300% față de cel în regim wholesale, ceea ce mult prea mult. Pe piața națională, un astfel de tarif ar fi de 30 până la 40% din uh, tariful de wholesale. Cum comentați? Și, în al doilea rând, cred că am trebuit să fim foarte precauți în, când vine momentul ridicării sau eliminării plafoanelor. Trebuie să vedem cum a reacționat piața. Deocamdată e prea devreme. Și apoi uh, trebuie să transmitem un mesaj politic, trebuie să comunicăm cetățenilor europeni că atunci când se deplasează pentru studiu, pentru lucru, nu ar trebui să plătească cu mult mai mult decât plătesc acasă. Convorbirile, mesajele text sau folosirea internetului nu pot fi pe gratis, însă n-ar trebui să fie o diferență substanțială de preț doar pentru că utilizatorul a trecut granița. Granițele nu mai există între noi. Prin urmare, soluția structurală numită decuplarea sau uh, sau dual MC, după cum ați numit-o dumneavoastră, nu este suficient de satisfăcătoare, sunt de acord. De ce nu avem în vedere și alte opțiuni de politică, precum Roam Like at Home? Adică să plătești tariful național plus o sumă care să acopere costul efectiv, care nu este destul de mare. Această opțiune este cea mai apropiată de obiectivul agendei digitale. Poate Comisia sau Departamentul de Politici al Parlamentului European ar putea să înducmească un studiu în acest sens. Deocamdată nu știm cum ar influența o astfel de soluție piața. În evaluarea de impact a Comisiei Europene, această soluție e descrisă destul de scurt și superficial. Nu mi s-a părut că e explicată decât, uh, nu știu așa, la repezeală pe o jumătate de pagină, în timp ce decuplarea simplă a fost explicată exhaustivă uh, de mai multe ori. Deci, întrebarea mea este ce părere aveți despre această opțiune Roam Like at Home? Mulțumesc! Președintele. Mulțumim, domnul Tarabela nu este prezent, nu știu dacă vrea altcineva de la socialiștia cuvântul, dacă nu îi dăm cuvântul domnului Kreutzmann, care a terminat convorbirea în roaming. Vă mulțumesc. Voi lega intervenția de cele spuse de antevorbitoarea mea. Mi s-a spus că nu va fi ușor uh, să creem condițiile tehnice necesare pentru ca de pe un număr să ne putem conecta la o rețea străină și uh, pentru a uh, garanta în aceste cazuri prețuri scăzute pentru roaming. Bine, am putea spune că costurile care apar ar putea fi uh, adăugate costurile, costurilor obținute în urma uh, utilizării serviciilor în țara de proveniență. Da. Dumneavoastră, domnule președinte, spuneați că situația nu e chiar așa de simplă, nu poate fi uh, rezolvată atât de ușor. Aș vrea să vă întreb dacă există alternative la această adaptare tehnologică care cu siguranță ar putea dura vreo 2-3 ani. Dacă există alternative, atunci uh, Haideți să le discutăm pe acestea, pentru că obiectivul uh, ne este bine, bine cunoscut uh, tuturor, și anume scăderea acestor costuri imense care pot fi generate de, în special, transferul de date în roaming. Când uh, facem transferuri de date, apar costurile acestea uh, imense, costuri care ar trebui să fie eliminate. Deci care sunt soluțiile alternative pe care ni le-ați putea prezenta? Vă mulțumesc. Very much. Uh, Mr. Engstrom. Vă mulțumesc, domnul Engstrom. Well, I, uh, first of all, I basically have to agree with... Eu, uh, în principiu, pot spune că sunt de acord cu toți cei trei antevorbitori. Uh, da, avem nevoie de reglementări pentru că evident că piețele nu pot fi lăsate să funcționeze de capul lor. Aș avea însă îndoieli în legătură cu metoda structurală. Mi se pare destul de complicată și e scump să o punem în aplicare, plus că e nevoie și de timp. Deci am uh, oarecare îndoieli. Dar uh, cel mai important lucru mi se pare plafonul plafoanele de preț și uh, faptul că putem atrage noi operatori pe piață. Deci este vorba de plafoane pentru retail. Mă asigur, vreau să mă asigur că beneficiile sunt resimțite și de consumatori. Eu sunt uh, suedez și am lucrat și am prieteni care au lucrat pentru uh, Uh, mari furnizori de telecomunicații și știu că costul de producție pentru un gigabyte, da, n-ar mai trebui să vorbim despre megabytes, pentru că un gigabyte mi se pare mult mai realist pentru un um, utilizator de smartphone care folosește o jumătate de gigabyte pe lună. Deci să vorbim în termeni mai apropiați de realitate. Costul pentru un gigabyte e mai puțin de un euro, mai puțin de un dolar, de fapt. Deci, dacă tariful este de 10 euro per gigabyte, mi se pare perfect rezonabil și uh, furnizorul și operatorul ar obține un profit și ar fi încurajat să investească. Ce vrem să facem prin acest regulament? Să creăm o piață internă pe care oamenii se poate folosi smartphone-urile fără să mai stea pe gânduri. Noi uh, vrem ca operatorii de telecomunicații să fie încurajați să investească în noi infrastructuri, să fie profitabili. Și acest uh, tarif de 10 euro mi se pare rezonabil. La un moment dat s-a propus uh, un tarif de 20 de euro. Nu știu dacă ar trebui să fie atâta. Rămâne de văzut. Cu siguranță, uh, opinia dumneavoastră este foarte importantă. Ce părere aveți despre aceste tarife de roaming? Președintele, înainte de a da cuvântul altor membri, vreau să spun și eu ceva din partea grupului meu, zice președintele. Vreau să reiau uh, ce ați spus dumneavoastră chiar la sfârșit, uh, când uh, v-ați referit la o soluție care ar permite consumatorilor să folosească serviciile de roaming în afara Uniunii Europene. Este în mod clar o propunere care s-ar cuveni să fie făcută de comisia noastră. Acest lucru ar încuraja scăderea prețurilor în roaming și în alte zone, nu doar la noi. Și acum revenind la ideile mai uh, generale, sunt de acord cu abordarea pe care ați, uh, abord, ați luat-o dumneavoastră aici. Consider că soluțiile structurale nu sunt suficient de bine analizate și gândite. E nevoie de mai mult timp nu cred că e, sigur, de competența noastră să spunem ce fel de tehnologie alegem, dar e nevoie de mai mult timp pentru a veni cu soluții care să încurajeze investițiile. Dumneavoastră sunteți aproape de piață și cred că sugestia de a da o altă marjă operatorilor decât cea propusă de Comisia Europeană mi se pare bună pentru că dumneavoastră sunteți mai aproape de pulsul pieței. În ce privește traficul de date, e interesant de subliniat că la momentul de față există tot felul de planuri pentru roamingul de date care sunt disponibile chiar și la nivel paneuropean, care sunt destul de atractive și știu că mulți dintre colegii mei au cumpărat deja aceste servicii. Deci, uh, servicii de date pan-europene există și pot fi accesate de cei care au uh, mai mult de un singur dispozitiv. De exemplu, dacă am un iPad, pot să mă leg la o astfel de rețea. Acest lucru ar trebui să fie posibil peste tot, deoarece tot mai mult oamenii călătoresc cu astfel de dispozitive la ei. În al doilea rând, foarte multora le place să aibă un uh, cost fix pe lună, un uh, abonament. Cam spre asta se uh, îndreaptă tendința consumatorului, să aibă un cost mediu. Așa că vrem să ne asigurăm că regulamentul nostru nu împiedică apariția de soluții inovatoare sau creatoare pentru consumatori. Sigur, eh, repet, nu e de competența noastră să stabilim ce fel de pachete trebuie oferite, dar vrem să ne asigurăm că atunci când venim cu soluții pe piață, ele și încurajează inovația. Trebuie să fim eh, precauți în legătură cu acea soluție dual MC. Însă, cred că ar fi eh, totuși o idee bună fie operatorii permit o astfel de soluție tehnică pe rețeaua lor, fie cumpără rețeaua unor operatori care au această soluție. Trebuie să se poată cumpăra accesul la roaming așa cum se poate cumpăra accesul la internet, la hotspot-uri, la hoteluri. Omul să poată plăti accesul și să se logheze în rețea. Sigur că aceste soluții nu sunt singurele soluții, de aceea ar trebui să fim foarte precauți și să nu impunem nicio soluție obligatorie. Dar ce vreau să spun este că la acest pachet de roaming vedem că el reunește într-o mai mare măsură interesele actorilor. Este clar că furnizorii de telecomunicații mobile uh, Înțeleg că e nevoie de o soluție structurală și că va exista o perioadă de tranziție. Prin urmare, detaliile soluții care vom veni, mai ales pentru consumatori, sunt foarte importante. Consumatorii care călătoresc în alte țări trebuie să fie perfect informați despre tarifele și condițiile pe care le au pentru serviciile lor. Acest pachet trebuie să pună foarte mare accent pe perspectiva consumatorului și în același timp să permită inovarea și introducerea de noi tehnologii. Cam atât din partea mea. Acum, doamna Gebhardt, domnul Corea de Campus, domnul De Jong. Cine? Mai întâi doamna Gebhardt și apoi ceilalți raportori. Yeah. Äh, uh, ja schon... Vă mulțumesc. S-au spus deja multe, nu vreau să repet nimic. Dați-mi voie să pun însă două întrebări. Aceste structuri virtuale la care v-ați referit, dați-mi voie să vă spun că am Uh, o oarecare dificultăți în momentul în care ne depărtăm de economia reală. Am văzut ce, ce, la ce duce această depărtare, acum când am discutat pachetul financiar, și tocmai de aceea aș vrea să vă întreb care este um, explicația dumneavoastră exactă cu privire la aceste prețuri wholesale care pot fi aplicate și uh, pentru retail. Deci, vreau să înțeleg uh, mai bine situația pentru că e, e foarte important dacă e într-adevăr să îi ajutăm pe clienți. Asta în primul rând. În al doilea rând, uh, dați-mi voie să adresez o întrebare pe o temă ce n-a fost pusă niciodată în discuție de ani și ani de zile. Și anume, responsabilitatea operatorilor, în special a celor operatori care au activități uh, la nivel european sau chiar mondial, dar cu toate acestea se comportă de parcă ar fi organisme naționale. Dați-mi voie să vă dau un uh, exemplu. Domnul Corea de Campos este aici. Uh, Haideți să pornim de la premisa că domnia sa a încheiat un, a, un contract cu un operator din Portugalia, eu am un contract la același operator în Germania și uh, telefonăm sau vorbim la telefon unul cu celălalt de aici, din Belgia. Deși avem contracte la exact același operator, amândoi trebuie să plătim o taxă suplimentară pentru roaming. E justificată această taxă uh, suplimentară? Eu, eu nu înțeleg de ce se aplică ea. Dacă domnul Corea de Campos ar avea un contract încheiat cu un alt operator, atunci da. Dar dacă avem contracte la exact același operator, atunci mi se pare că această taxă suplimentară nu este justificată. Este o jegmănire, practic. Pentru că Uh, în aceste cazuri, operatorii utilizează, exploatează structurile naționale pe care le au, chiar dacă dimensiunile lor nu sunt nici pe de grabă naționale. Deci, care este atitudinea noastră cu privire la responsabilitatea operatorilor? Mulțumesc! Fiecare dintre dumneavoastră are un uh, contract încheiat în țara sa de origine uh, un contact care trebuie să o, să-l plătiți fiecare în propria dumneavoastră uh, monedă, ei, situația se complică. Domnul de Jong, sincer să fiu, nu știu dacă sunt raportor din umbră. Nici măcar nu știu dacă sunt raportor din umbră sau nu. Noi, în cadrul grupului nostru politic, suntem într-o perioadă de tranziție, pentru că doamna Svensson pleacă pentru săptămâna viitoare vă vom transmite toate uh, informațiile către secretariat ca să știm cine va fi uh, raportor din număr, poate chiar eu. Aș vrea să vă spun că mi se pare și mie bizar, de acord cu doamna Gebhard, că de îndată ce plec de la, din Olanda la Bruxelles, dintr-o dată comunicările telefonice devin mai scumpe, în schimb ce uh, distanța nu este mai mare față de Bruxelles uh, în comparație cu distanța între locul în care locuiesc eu și Maastricht. Sigur, poate că e ceva mai scump dacă telefonez din ă, Sicilia sau din țara mea, din Olanda tarifele sunt mult mai ridicate pe striguranță și trebuie să reflectăm, să rezolvăm această problemă în spirit european, să desfințăm aceste frontiere artificiale care stau la baza tuturor sistemelor. O întrebare pentru domnul Fontaine în legătură cu caracterul de piață, de marfă al eh, tarifelor. Comisia a avut o activitate remarcabilă și mulți cetățeni eh, sunt recunoscători pentru ceea ce a fost deja realizat. Totuși, nu există perspectiva unei piețe concurențiale, ori acesta ar fi obiectivul. Vreau să știu ce gândește domnul Fontaine în această privință. Vă gândiți că va exista o piață concurențială? Când? În ce moment? Apoi, să vorbim despre interesele consumatorilor. Dacă există un sector în care uh, consumatorul nu poate avea opțiuni. Acesta este sectorul telefoniei mobile și a transmiterii de date. Ai avea nevoie de un consilier ca să te poți descurca. Mă întreb dacă n-ar fi mai simplu să există mai multă transparență în acest domeniu. O propunere foarte bună este aceea a decuplării roamingul de utilizarea națională a acestui serviciu. Pe de altă parte, se pot face comparații între diferitele oferte mai complicate. Mă întreb dacă piața ar putea fi mai transparentă în așa fel încât consumatorul să poată alege mai ușor serviciul care îi convine. Iată ce mi s-a întâmplat uh, de curând în calitatea mea de consumator. Vroiam să închei un abonament pentru iar transmiterea internațională de date era extrem de scumpă. Mi s-a răspuns, dacă sunteți om de afaceri, vă putem uh, propune un contract de afaceri, business, mult mai ieftin. Mi-am dat seama că eram întreprinzător, fiindcă am uh, asistență locală în uh, țara mea, am un statut de independent și în acest fel pot avea acces la un uh, tarif comercial mult mai scăzut. Mă întreb dacă nu vi se pare o situație bizară. Vă mulțumesc foarte mult. Am uh, vorbit foarte mult despre transparența contractelor în trecut. Și uh, în ceea ce privește plângerea dumneavoastră legată de telecomul olandez, uh, ei, uh, cred că ar trebui să vă așteptăm și să mai așteptăm și alți colegi din Olanda pentru a înțelege într-adevăr dacă aveți dreptate. Domnul Corea de Campos, doamna Râle și domnul Schwab. Și doamna Schalder-Moze și doamna kreuzer bild Mai avem 10 minute la dispoziție, prin urmare vă rog să fiți succinți. Domnul Corea de Campos. In English this time. De data aceasta voi vorbi în engleză. Înțeleg că pe o piață nesaturată, plafonul de prețuri ar putea fi un fel de stimulent al concurenței. Există foarte multe avantaje, operatorii ajung la nivelul, la plafonul maxim, cu toții se uh, Uh, grupează în tabăra care oferă acel plafon maxim și astfel se generează o situație inechitabilă. Am avut decizia privind roaming-ul din 2004 și uh, acum, bineînțeles că cetățenii europeni așteaptă mai mult din partea noastră. Dumneavoastră spuneați că soluțiile tehnice sunt dificil de găsit. Însă, dacă piețele deja există, operatorii deja există, mai mult ca sigur în următorii ani nu vom avea noi operatori, de ce așadar în, această, în acest context să nu avem plafoane de preț pentru contractele fixe? Deci, dacă există dificultăți tehnice, păstrăm în continuare plafonurile de prețuri, dar tendința, haideți să fie una uh, descrescătoare în cazul în care avem contracte pe un anumit termen fix. Asta ar însemna că uh, clienții, fie ei privați, fie persoane fizice, își dau seama de la bun început că respectivul contract uh, se poate schimba pe parcurs, dar sunt absolut convins că majoritatea ar accepta lucrul acesta. Care este părerea dumneavoastră cu privire la acest uh, aspect? Doamna Șaldemoze. Mai apoi, doamna Corața Bild, domnul Schwab și doamna Rüle. Tak for det, herr formand. Jeg skal nok gøre det kort. Jeg vil sige, jeg synes, at det er utrolig vigtigt. Vreau să vă spun că atunci când discutăm propunerea Comisiei, trebuie să insistăm asupra faptului că obiectivul nostru este să nu existe diferențe de preț pe piața internă. E vorba de o singură piață, de o piață unică și același lucru trebuie să fie valabil și pentru prețurile de roaming. Dacă discutăm chestiunea plafoanelor, știu că operatorii câștigă bani din aceasta, dar noi trebuie să încercăm să eliminăm aceste diferențe de prețuri. Ele nu trebuie să depindă de țara de origine, de țara de bază, să spun așa. Nu s-a insistat suficient asupra unui element și anume ă, problemele oamenilor care locuiesc în regiuni frontaliere. De exemplu, la frontiera între Germania și Danemarca sunt oameni care au facturi astronomice, fiindcă ei plătesc costuri de roaming ori de câte ori își folosesc telefonul sau internetul și este o situație absolut anormală. Trebuie găsită o soluție tehnică pentru frontalieri fiindcă e un lucru extrem de important. Vă mulțumesc. Thank you very much. Thank you, Mr. Fontaine. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, domnule Fontaine pentru prezentarea dumneavoastră. Dacă E ceva ce atât mediul privat cât și mediul de afaceri înțelege, apoi lucrul acesta este costul uh, roamingului. Am înțeles că există mai multe maniere de a privi preț, plafoanele de preț. Am înțeles că plafoanele acestea în cazul retail sunt menite a proteja clienții, însă libertatea oferită consumatorilor de a-și alege operatorii uh, este soluția care oferă, generează inovare și generează competiție pe piață. Deci haideți să nu fim uh, prea uh, dornici a introduce uh, reglementări. 2014 prea târziu. Oamenii își doresc să aibă posibilitatea de a alege și să aibă costuri mai mici acum și nu peste 5 ani. Deci acum trebuie să găsim un echilibru potrivit între deschiderea pieței și uh, stimularea competiției și uh, scăderea plafoanelor pentru retail. Dacă păstrăm aceste uh, plafoane pentru retail, atunci practic, uh, ne confruntăm cu o situație absolut ilogică, care nu duce la nimic. Care este părerea dumneavoastră? Domnul Schwab. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule, Lafont- eh, domnule Fonten, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Dar am și eu uh, o, o întrebare care este poziționată undeva între doamna Corața Bil și domnul Corea de, eh, de Campos. De ce prețul uh, wholesale stă acum mult mai este mult mai ridicat decât prețul pe care uh, îl uh, prețul justificat de costurile de producție a serviciilor wholesale. Nu credeți că aceasta este o problemă de competitivitate? Doamna Râle, și eu mă voi referi la persoanele care locuiesc în zonele de graniță. În aceste uh, zone de graniță, uh, și mă refer acum la granița dintre Olanda și, uh, dintre Elveția și Germania, ne dăm seama că avem un comportament absolut necompetitiv, inechitabil. Există acolo operatori care se bat unii cu ceilalți încercând să atragă cât mai mulți uh, uh, utilizatori, înșelându-i practic asupra costurilor efective ale serviciilor pe care le furnizează. Și acum să trecem la, uh, la problema cu care ne confruntăm, și anume costul transferului de date. Uh, eu, anul, uh, luna trecută, am avut o factură pentru 50 de megabytes. 50 de megabytes pe care i-am consumat pur și simplu verificându-mi e mail Deci mi-am dat seama că problema tarifului în funcție de volum este o problemă care trebuie să fie rezolvată, pentru că uitați uh, ce se întâmplă în cazul în care nu știe exact ce pachet uh, găsești sau alegi. Uh, da, doamnă Râle, e clar o temă pe care trebuie să o uh, discutăm în, uh, în viitor. Vă mulțumesc acum tuturor pentru intervențiile dumneavoastră și acum îi cer lui Chris Fontaine să comenteze, să răspundă la întrebările care i-au fost adresate în următoarele minute. But I'm sure you may be willing to take other of questions course. by, I'll, in writing later. If you... Of course. I'll be happy to... Uh, Domnule președinte, am copii al acestui raport, pot să vi le transmit și dacă vi se pare că sunt uh, probleme, că e prea complicat, am să-l rog pe colegul meu, pe domnul Niblet, să mă ajute. Da, e nevoie de concurență și de scăderea prețurilor, ținem mult la aceste lucruri, noi cei din BEREC. Prețurile pentru retail sunt prea mari, suntem de acord și acest lucru reiese din raportul nostru. Dumneavoastră ați vorbit uh, despre transpunerea acestor marje naționale pur și simplu în uh, roaming. Există unele diferențe de cost și cu toate acestea ar putea spori competitivitatea. Noi uh, am considerat că este loc de îmbunătățire, dar în orice caz acum ar trebui să punem accent pe această țintă, pe reducere. Domnule Kreutzmann, ați uh, criticat soluția structurală. Aici suntem de acord și noi suntem sceptici. Totuși, noi uh, nu ar trebui să menținem această reglementare a prețurilor la nesfârșit. Acest lucru a fost și relevat de mulți uh, eurodeputați. Noi încercăm să ne îndepărtăm de la o astfel de soluție și să lăsăm cale liberă unei piețe normale. Singura diferență între noi este cât de repede se poate face acest lucru. Însă, până la urmă, cu toți aspirăm către o piață normală. Sigur că nu putem avea același preț peste tot. Dumneavoastră ați inclus ipoteza că acest regulament va dura la nesfârșit. Eu nu sunt politician, nu știu ce să zic, dar nu cred că ar fi util să-l păstrăm. Doamna Engstrom a spus că are îndoieli în legătură cu soluția actuală. Da. Și eu. Uh, de asemenea, dumneavoastră ați mai uh, vorbit despre prețul uh, de wholesale dacă dați voie, o să îi dau cuvântul colegului meu, Jim Niblet, ca să vă lămurească. Da, în general putem spune că propunerile Comisiei de plafonare a tarifelor se bazează pe rapoartele noastre analitice. Deci ar fi copilărește din partea noastră să le contestăm. În ce privește regimul wholesale, sunt două lucruri de menționat. Noi, cei de la agențiile de reglementare, nu am făcut un studiu al costurilor acestora. Ele nu sunt reglementate pe piețele naționale și, prin urmare, n-am considerat că e nevoie să analizăm uh, în amănunțime aceste costuri. O facem acum, însă estimările pe care le avem uh, până în acest moment sunt uh, destul de inițiale, ca să zic așa. În momentul în care vom avea niște modele de cost uh, mai fiabile, o să vi le transmitem. Din păcate, doar aici am ajuns, abia facem niște modelări de costuri. În ce privește plafoanele, principala problemă este legătura sau raportul dintre wholesale și retail și, într-adevăr, Comisia a propus o marjă care este suficient de generoasă pentru a permite intrarea unor noi operatori pe piață, noi însă credem că totuși Comisia a exagerat puțin și, așa cum au spus unii deputați aici, ar fi uh, posibil să avem plafoane și mai mici care ar permite competitivitate și uh, intrarea unor operatori noi. Și o ultimă observație. În uh, plafoanele actuale, atât pentru wholesale cât și pentru retail, există suficientă marjă pentru operatori să scadă prețurile și să facă profit în același timp. Ei nu fac acest lucru și singurul mod prin care i-am putea convinge să facă acest lucru ar fi să punem presiunea lor deschizând uh, porțile de intrare pe piață. Domnul Fontaine. Nu mi s-au permis decât 5 uh, minute ca să răspund, doamnelor și domnilor, așa că dacă vreți să auziți lămuriri suplimentare, pot să vi le dau uh, într-o discuție bilaterală. Puteți să mă contactați pe orice cale. E foarte bine că avem în sfârșit soluții, soluții paneuropene. Ele nu sunt disponibile însă peste tot. Doamna Gebhardt, m-ați întrebat despre acele structuri virtuale. E bine, poate nu m-am exprimat eu bine, nu e vorba despre o soluție virtuală, ci o soluție tehnică efectivă prin care se poate reduce utilizarea sau costul utilizării acasă și în străinătate. Deci nu e deloc o soluție virtuală, ci este o soluție efectivă tehnică. N-ar trebui însă să fie prea tehnică sau prea dificil de pus în aplicare. Am primit o întrebare de natură filosofică. Am fost întrebat dacă este oare posibilă concurența pe această piață, este ea una reală? Da, sunt convins că este posibilă. Probabil că va dura ceva timp, dar sunt convins că scopul nostru este realizabil. Poate exista competiție mai multă decât avem acum. Există, într-adevăr, părți terțe, operatori noi, gata să intre pe piață. Deci avem uh, această posibilitate reală. Prin urmare, putem să aplicăm presiune pentru a crește competitivitatea. Cum ziceam, am doar 5 minute, așa că nu pot să mă lungesc prea mult. O să mă opresc aici. Uh, Vă rog, dacă aveți întrebări, contactați-ne la birou. După cum știți, biroul nostru este la Riga și începând de miercurea viitoare vă așteptăm acolo. Președintele. Vă mulțumim foarte mult pentru această invitație. Am, eu unul aș dori să vin la deschiderea dumneavoastră oficială. Din păcate, munca nu ne permite să ne deplasăm. Aș vrut să vă dau mai mult timp pentru a răspunde, din păcate agenda e prea încărcată. În orice caz, ne-a bucurat această participare și ne pare bine că am putut avea această dezbatere. Așteptăm uh, cu nerăbdare raportul uh, doamnei Corhala și eventual nu, nu, nici nu cred că nu mai e nevoie să-i dau um, raportoarei uh, cuvântul pentru concluzii, deoarece e destul de clar uh, în ce stadiu ne aflăm. În ce privește calendarul, pot să vă spun că astăzi, uh, în această dupămasă, Comisia ITRE a numit un raportor, ceea ce ne dă nou un avantaj. Noi suntem uh, înaintea lor. Acum uh, o să vă rog să le dați o încurajare lui uh, Fontaine și lui Niblet, așa, niște aplauze. Le mulțumim. Federica will look after you. I'm sorry, I can't. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. keep that one. I think he covered most of the points. Did, yes, Yeah. No, that's Federica's. Uh, yeah, that, I, I, I gave okay, Federica back his cover. Okay, ladies and gentlemen, can we... Uh... Doamnelor și domnilor, haideți să trecem mai departe la un uh, punct foarte important, o propunere legislativă ce privește directiva privind contractele de creditare pentru proprietăți rezidențiale. Vă amintesc că facem acest lucru în uh, cooperare consolidată cu Comisia ECON. Am ajuns la un acord mulțumitor cu ei în uh, privințe în care suntem uh, competenți și noi și ei. Și se va vedea din textul final ce înseamnă sau ce a dat această cooperare intensificate. Raportor este Kurt Lechner, care, după cum știți, a fost raportor și pentru creditele de consum. Este, deci, uh, foarte familiarizat cu această temă. Domnul Bușo este prezent, doamna Riule, domnul Fox. Nu știu dacă domnul De Jong uh, mai vine, doamna Salvini, domnul Pelez. Deci uh, ei se ocupă. Nu știu dacă este cineva și din partea președinției. Văd că nu. Așa că deocamdată îi dau cuvântul domnului Lechner. O să vă rog să prezentați pe scurt uh, proiectul de raport, pentru că nu avem decât puțin timp la dispoziție, după care o să dau cuvântul raportorilor din umbră. Domnule Lechner. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să spun doar lucrurile importante. În ceea ce privește comentariile generale, voi fi foarte succint. Însă, de la bun început, dați-mi voie să spun că propunerea comisiei este una salutară. Propunerea comisiei este una moderată, dacă e să o comparăm cu propuneri inițiale cu privire la teme care au ceva de a face cu creditele ipotecare. Și am păstrat aceeași atitudine și eu. Și dați-mi voie să întreb pe colegi dacă li se pare că atitudinea mea moderată este potrivită. Avem o mare diferență aici uh, între raportul nostru și domnul, uh, raportul domnului Sanchez Presedo, care a reușit să includă o mulțime de comentarii, o serie de aspecte și o serie de teme cu care sunt într totul de acord în cazul în care ele ar apărea într-o carte verde. Dar nu știu cum poate Parlamentul, fără o analiză de impact, fără o audiere, să uh, reușească a adăuga noi aspecte, noi teme. Bine. Însă, dați-mi voie acum să trec la conținut. Sincer să fiu, am avut mari dificultăți cu titlul. Pe cărțile, pe Cartea Verde se vorbea despre uh, creditele ipotecare. Mi se pare că titlul respectiv a fost foarte bun Însă, până la urmă, am ajuns la această concluzie. Vorbim aici despre contractele de credit pentru uh, proprietățile rez- rezidențiale. Însă, în primele două paragrafe ale uh, directivei, uh, cer ca uh, situația uh, să fie mai clar definită, astfel încât să toți clienții să poată înțelege uh, Uh, faptul că contractele la care ne referim noi aici sunt uh, diferite, nu sunt exclusiv ipotecare. De ce este important să facem, să facem uh, această mențiune, pentru că dreptul cu privire la proprietate este foarte, foarte diferit în statele membre. În Spania, spre exemplu, creditele ipotecare sunt legate cumva de dreptul de proprietate. În Germania, însă, uh, Uh, creditele ipotecare nu sunt numite așa, ci uh, sunt credite pentru proprietate. Deci vedeți că există o mulțime de probleme de, uh, la nivel conceptual, la nivel terminologic. În Germania se, se poate uh, proceda la asigurarea unui credit de consum prin intermediul unui credit ipotecar, care uh, uh, nu este neapărat ipotecar în sensul în care îl înțelegem, spre exemplu, în, în Spania, cum, cum spuneam eu. Uh, și tocmai de aceea eu consider că uh, în această directivă ar putea să și trebuie să fie incluse toate aceste tipuri de credite care sunt, uh, care reies din legislațiile uh, naționale. În cazul în care, spre exemplu, o mare companie accesează credite pentru a cumpăra uh, diferite uh, Uh, proprietăți, ei bine, și creditele respective ar trebui să facă obiectul acestei, uh, acestei directive. Deci nu vorbim doar despre credite, credite ipotecare aici. Uh, eu solicit ca toate, exper- ca toate derogările pe care le-am cerut la, în directiva privind uh, creditul de consum să fie incluse și în această directivă. Asta pentru a ne asigura că avem într-adevăr o protecție unitară la nivel european a, a clienților. De asemenea, am cerut să se stabilească și un plafon maxim de 2 milioane. Aceasta este ideea mea, vreau să aflu care este părerea dumneavoastră cu privire la acest plafon. Uh, investitorii mari nu au nevoie de neapărat de protecția consumatorilor. Oricum, drepturile lor sunt protejate prin intermediul legislației financiare. Însă, și tocmai de aceea propuneam aceast, acest plafon. Deci eu ceream ca creditele cu mai mari de 2 milioane de euro să fie excluse din domeniul de aplicare a acestei uh, directive. Însă aștept comentariile dumneavoastră. În plus, am uh, prevăzut includerea în această directivă a tuturor acelor reglementări relevante din directiva privind uh, creditul de consum. Asta pentru ca, din nou, protecția să fie unitară. Dacă este vorba despre exact același lucru, spre exemplu, uh, supravegherea sau evaluarea bonității sau uh, despăgubirile uh, eventuale, trebuie să ne asigurăm că în cele două directive apar exact aceleași reglementări, asta după cum spuneam deja de câteva ori, pentru a asigura protecția tuturor uh, clienților. De asemenea, cer ca bancherii să acționeze în uh, interesul clienților lor. Ce vreau eu să spun uh, prin asta? Îmi doresc ca bancherii să țină cont de interesele clienților în momentul în care le fac o propunere. Poate că avem aici o problemă de formulare, form, formulare Însă trebuie să încercăm să formulăm tot această idee astfel încât ambele, ambii actori să fie incluși, interesele ambilor actori să fie incluși, bineînțeles, acțiunea uh, sau accentul căzând în special pe protecția și drepturile consumatorilor, clienților. În ceea ce privește publicitatea, eu uh, nu sunt uh, nici pe departe de acord cu avertismentele include în spot, incluse în, uh, uh, în spoturile publicitare sau în, uh, în fluturașii publicitari. Dar eu cred că și asta pentru că eu cred că în momentul în care vorbim despre un credit ipotecar, toată lumea uh, Uh, știe care sunt riscurile pe care și le, uh, și le asumă. Deci haideți să nu-i mai avertizăm prin intermediul publicității. După aceea, articolul 3, informații precontractuale și contractuale. Din nou, am făcut o legătură cu directiva privind consum, creditul de consum. Cred că uh, referirea, referința la impozitare este lipsită de utilitate în acest sens sau în acest context. Pentru că o astfel de prefetere nu face nimic altceva decât să îngreunează, să îngreuneze activitatea uh, bancherilor. Să ne gândim, spre exemplu, la uh, banchieri spanioli care trebuie să explice uh, unor uh, clienți germani tot ceea ce ține de, nu știu, riscurile și uh, ratele dobânzii care sunt diferite și, și calculate diferit în uh, Germania și în Spania. N-are niciun sens, clientul ar trebui să se informeze bine înainte de a face ceva. De asemenea, am avut mari probleme în ceea ce privește articolul 9 2 aceste, acești termeni limită cât se poate de clar stabiliți, aceste termene limită. Din nou m-am apropiat de directiva privind uh, creditul de consum și consider că reglementările de acolo sunt mm, cât se poate de suficiente. În ceea ce privește dreptul de retragere, există situații în care clientul are nevoie repede, repede de bani nu rar se întâmplă ca clientul să aibă nevoie de uh, respectivii, respectivele fonduri cât mai curând cu putință. Și în acest context, în contextul acestui uh, exemplu, cred că termenele limită din directiva pentru uh, creditul de consum sunt suficiente. În ceea ce privește armonizarea completă, articolul 9 ar trebui să reprezintă o armonizare a tuturor punctelor esențiale. Ei bine, în propunerea comisiei mi se pare că nu se ajunge la rezultatul Uh, suficient de solid. Eu consider că statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita informații supli, uh, suplimentare pentru că situația privind dreptul uh, de proprietate și creditele ipotecare sunt diferite în diferitele state membre. Așadar, nu armonizare completă, ci armonizare minimă. În ceea ce privește uh, informațiile suplimentare oferite de către uh, bancă sau uh, statele membre, acestea trebuie să fie libere. Adică să le oferim acestor actori posibilitatea de a oferi cât mai multe curind, uh, informații cu putință. În ceea ce privește do- rata dobânzii, în momentul de față, când, drepturile, când ratele de dobândă sunt uh, mici, ne dăm seama că împrumuturile cu uh, rata dobânzii variabile sunt mai ieftine decât uh, creditele pe, cu o rată a dobânzii fixă. Și ce vedem în acest context? Vedem că uh, utilizatorii, consumatorii nu înțeleg care este diferența între aceste tipuri de credite acordate. Nu reușesc să-și dea seama în ce măsură ar trebui să opteze pentru unul sau pentru un alt tip uh, de împrumut. Deci, uh, calculele cu privire la ratele dobânzii trebuie să fie cât se poate de bine uh, stabilite. Măcar uh, dobânda de bază ar trebui să fie stabilită de la bun început. Știu că există diferite structuri ale ratei dobânzii, știu că în cazul acestora uh, Uh, ratele dobânzii, uh, ratele variabile, variabile ale dobânzilor pot fi mai mari decât uh, cele efective, dar în orice caz trebuie să mai discutăm tema aceasta. În ceea ce privește articolul 15, mie nu mi se pare că avem dreptul să spunem că creditul nu trebuie să fie acordat, este o interdicție. Eu am propus o altă formul, formulare, spun aici că creditul trebuie să fie documentat deci, haideți să nu instaurăm interdicții. Și încă un articol important este articolul 18, uh, plățile anticipate. Știm că acesta este punctul cel mai controversat din punct de vedere politic. Eu nu înțeleg de ce uh, formularea este atât de ambiguă și generează o serie de interpretări. Eu am încercat să îmbunătățesc formularea, am introdus acolo uh, termenul de despăgubiri și la ultimul la ultimul uh, paragraf al articolului spun că uh, trebuie să se țină cont de legislațiile naționale, acestea nu trebuie să fie uitate niciodată. Și acum, în ceea ce privește actele delegate, noi știm că Comisia face repede, repede un, o propunere legislativă și dacă aceasta nu este bună, vine cu acte delegate după aceea. Ei bine, eu nu sunt de acord ca aceste acte delegate să fie permise în contextul acesta, pentru că eu cred că legiuitorul uh, în cazul în care ceva nu funcționează bine, ar trebui să își asume responsabilitatea în special în acest proces, ar trebui să fim cât mai transparenți cu putință și să spunem clar că ne asumăm responsabilitățile și în ceea ce privește ratele efective ale dobânzilor și în ceea ce privește plățile anticipate. Dacă revenim la actele delegate, vedem că sunt sute uh, și sute de acte delegate anual. Uh, Parlamentul poate să se plângă de acestea într-un termen de două luni doar, ei bine, eu cred că trebuie să recunoaștem că nu facem față acestui, acestei avalanșe de, de acte delegate, așadar, hai să deci facem totul mai bine de la bun început. Uh, pentru că am avut o serie de exemple în care Comisia, a, după propunerea legislativă, a venit cu sute și sute de amendamente care schimbau total uh, formularea inițială. Și acum, în ceea ce privește calendarul, 26 octombrie, termenul limită pentru introducerea amendamentelor și mai apoi, la finele lunii noiembrie, vom vota în Comisie. Însă, după cum spuneam, sincer să fiu, uh, mie mi este indiferent, însă cu toate acestea nu înțeleg prea bine de ce, dată fiind tema importantă, ne facem da, sau acceptăm să facem obiectul unei presiuni atât de, de mari. De ce, de ce ne lăsăm strânși cu ușa cu acest calendar? Bine, eu nu înțeleg asta, dar oricum, vă mulțumesc mult! Președintele, mulțumim! În ce privește calendarul, o să ți las marjă de manevră ca să negociez cu Comisia Econ. Din câte am înțeles, uh, e nevoie și de evaluare de impact, ceea ce va afecta calendarul. Deci te delegăm pe tine să negociezi numele nostru. Acum dăm cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Ainov. Mulțumesc, domnule președinte. Țin să mulțumesc raportorului pentru activitatea depusă împărtășim aceste, com, aceste lucruri cu Comisia Econ și apreciez faptul în care raportorul a tratat problemelor, ca și pragmatismul de care a dat dovadă în conturarea unui cadru de reglementări prea deschis operațiunilor transnaționale și în această privință nu împărtășesc însă punctul său de vedere asupra trei puncte și uh, de aceea mă refer la câteva probleme ridicate. În primul rând, abordarea riscului sistemic. Ca membru al Comisiei CON, nu cred că limitarea la orientările date de comitetul de la Basel ar fi o poziție suficientă. Riscul sistemic legat de creditele ipotecare este real, așa cum au arătat ceea ce s-a întâmplat în Spania și în Irlanda. Uniunea trebuie să fie mai ambițioasă în legătură cu aceste riscuri pentru a proteja mai bine consumatorul și a asigura stabilitatea economică. De asemenea, pertinența de a exclude din directive uh, creditele acordate promotorilor imobiliari. Ei sunt ținta acelui plafon de 2 milioane de euro de care vorbeați dumneavoastră. Poate că ar trebui să adaptăm regulile în ceea ce îi privește dar nu putem lăsa deoparte un obiectiv spre care țintim. În al treilea rând, nu sunt convins, în ciuda normelor transpuse în statele membre, că este cazul să aliniem aceste directive pe directiva privind creditele de consum. Aici este vorba de un cadru specific și putem merge mai departe decât textele care există, marja de manevră răga, lăsate statelor membre reglementează întrucâtva această chestiune. De asemenea, îmi pun întrebări în ceea ce privește oportunitatea de a trata chestiunea produselor auxiliare. Cred că acesta este un aspect puțin avut în vedere și de aceea voi face acest lucru la depunerea amendamentelor sunt gata să-i ascult pe ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Ngong. Domnul Bușoi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe domnul Lechner pentru raportul pe această temă deosebit de complexă. Există multe idei bune în uh, raportul său pe care le voi susține. În ceea ce privește costul total al creditelor, dați-mi voie să fac uh, câteva remarci cu privire la uh, calcularea acestora. Sunt de acord cu raportorul, costurile în ceea ce privește protecția creditului nu ar trebui să facă parte din costurile totale, dar trebuie să ținem Uh, cont și de toate costurile apărute pe parcurs, și anume taxele naturale, uh, notariale, Uh, taxele de asigurare al bunului, etc. În cazul acestor costuri, uh, consumatorul poate să-și aleagă prestatorul de servicii. Prin urmare, poate să știe să anticipeze costurile uh, apărute din uh, aceste activități. Prin urmare, eu cred că această idee ar trebui să fie inclusă în articolul 11. Bineînțeles, în schimb, creditorul ar trebui să îl uh, îl asigure pe client că acopere costurile care îi revin. În ceea ce privește publicitatea, eu cred că ideile comisiei merg prea departe. Se cer prea multe informații într-o etapă mult prea tim- timpurie, iar acest lucru face uh, publicitatea la radio sau la televizor absolut imposibilă, dată fiind că aceste medii cer uh, spoturi publicitare foarte scurte. Cer în acest moment renunțarea la obligația de a, inform, de a oferirea informații cu privire la numărul total de rate uh, vreau să renunțăm la informațiile cu privire la posibilitatea ca în cazul în care nu reușește să-și plătească ratele, clientul uh, își va pierde proprietatea. După cum spunea domnul Lechner, această informație este de la sine înțeleasă, deci, prin urmare, nu ar trebui să o în, înțele, nu ar trebui să o repetăm. Lista aceasta ar trebui să rămână fixă, lista de informații, iar această listă ar trebui să, să nu mai poată fi uh, modificată de către com- comisie prin acte delegate. Sunt de acord cu raportorul pe, acest, uh, pe această temă. Uh, în, pentru a asigura o piață echitabilă pentru clienți și furnizorii de servicii financiare, eu consider că avem nevoie de o armonizare maximă. În ceea ce privește actele delegate, după cum spunea domnul Lechner, ar trebui să ne limităm la folosirea acestor acte delegate doar în anumite contexte bine stabilite. Uh, Bineînțeles, în ceea ce privește evaluările uh, credit, uh, clienților, acestea sunt deosebit de importante. Nu are niciun sens să oferim credite unor persoane care nu sunt solvabile. Deci, trebuie să ne asigurăm că evaluarea credit, uh, clienților este făcută pe o, pornind de la o bază foarte, foarte solidă. Sunt de acord în acest sens cu domnul Lechner. Dar în momentul în care uh, creditul este respins, eu consider că rezultatele valorii n-ar trebui să fie transmise uh, în totalitatea lor consumator, consumatorului, pentru a nu-i permite acestuia să-și schimbe declarațiile astfel încât să obțină la o a doua evaluare creditul pe care și-l dorește. Bineînțeles că rezultatele per ansamblu ale acestor evaluări trebuie să fie transmise uh, clientului, însă nu detaliat. Acestea sunt câteva dintre aspectele pe care vreau să le menționez. Bineînțeles că există și alte aspecte pe care le voi include, include în amendamentele mele. Și în încheiere vreau să vă spun că aștept cu nerăbdare discuțiile cu raportorul și raportorii din umbră. Vă mulțumim, domnule Bușoi, urmează doamna Râle și domnul Fox. Vă mulțumesc! voi fi succintă. Vreau să-i mulțumesc raportorului cu care, de fapt, am uh, colaborat și la directiva pentru creditele de consum. Mi s-a părut că atitudinea sa a fost uh, și este una pozitivă. Spuneam în ceea ce privește creditele ipotecare, că nu ne-am dorit ca piața să fie într-o manieră indirect deschisă prin intermediul acestei uh, directive, ci ne dorim ca directiva să protejeze drepturile clienților. Și tocmai de aceea consider că atitudinea raportorului este perfectă. Mi se pare bine uh, că ne bazăm pe directiva privind uh, creditele de consum, pentru că atât, toți actorii implicați își doresc uh, o, un cadru armonizat. E important să avem armonie și coerență. Cei clienții au de obicei informații puține la dispoziție, așadar haideți să le oferim informații concrete și coerente tocmai stabilind aceste relații între actele legislative pe care le promulgăm. În ceea ce privește cal- calendarul, îi cer domnului Lechner să discute strâns cu cei de la Econ. Aud deja o serie de uh, plângeri legate de avizul de la Econ. O serie de oameni îmi spun că nu sunt de acord cu ceea ce se spune uh, în Comisia Econ. Uh, uh, și eu sunt obligată să răspund oamenilor acestora că nu mă privește, din păcate. Dar uh, tocmai pornind de la aceste informații că, pe care le-am primit, cred că ar trebui să purtăm o discuție des, uh, coerentă cu cei de la Econ. Haideți să nu ne lăsăm presați de timp. Știm cu toții ce se poate întâmpla în cazul în care ne pripim. În ceea ce privește actele delegate, vă dau dreptate. Uh, indiferent de domeniul în care lucrăm, indiferent uh, de regulamentele sau directivele despre care vorbim, mi se pare că Comisia uh, se folosește prea mult de această posibilitate a actelor delegate. Ar trebui să se gândească mai bine și mai atent înainte de a promulga un act legislativ sau de a face o propunere legislativă. Domnul Fox. Uh, thank you, Chairman, and... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului, domnului Lechner, pentru acest aviz și pentru abordarea pragmatică pe care a adoptat atât cu privire la creditor, cât și cu privire la uh, instituția care îl. cât și la debitor. Știu că avem deja un act legislativ care cere consumatorilor să se informeze cu privire la produsele pe care le achiziționează. Eu uh, continui să fiu îngrijorat cu privire la sfera acestei directive, care ar include și produse naționale de nișă, ce ar fi mai bine să fie reglementate de agențiile naționale. Aceste produse oferă o mai mare alegere pentru o mai mare gamă de alegere pentru consumatori și n-am vrea să excludem anumite tipuri de împrumut, precum uh, cele sociale. Eu cred că aceste, aceste directivă nu ar trebui să includă toate tipurile de împrumuturi uh, ipotecare, pentru că există și investiții care sunt garantate prin uh, bunuri imobile. Deci eu aș vrea ca directiva să nu fie aplicată nediscriminat peste tot. Sunt uh, de acord cu raportorul atunci când uh, își exprimă îngrijorările cu privire la numărul de acte delegate și sper că cei din comisie iau notă. În principiu sunt de acord uh, să există o fișă de informații standardizată la nivel european. Există însă state membre care au implementat deja o astfel de măsură cu costuri foarte mari. Aș vrea să văd cum s-ar uh, putea concepe un document echivalent aprobat de agențiile de reglementare naționale care să conține aceleași informații. Dacă avem deja locuri în care sistemul funcționează, nu văd de ce ar trebui să îl uh, desfințăm și să facem ceva asemănător la costuri mari. Salut amendamentele prin care se face referire la bonitate și la explicațiile cerute de creditori. De asemenea, în cazul unei uh, evaluări negative a bonității clientului, nu uh, cred că trebuie să fim atât de fermi știu că dacă refuzăm creditorilor să acorde sau dacă suntem de acord ca creditorii să nu dea împrumuturi celor cu o bonitate slabă, nu este destul de bine pentru că nu lăsăm flexibilitate. Atât uh, Comisia cât și uh, serviciile financiare din Marea Britanie au a tras atenția că dacă bombardăm consumatorii cu foarte multe informații, nu înseamnă că ei vor fi mai atenți sau mai precauți. Aceste tranzacții nu se vând pe baza unui spot sau unei uh, broșuri publicitare. Eu sunt uh, de acord cu raportorul că trebuie să restrângem puțin uh, domeniul nostru de acțiune aici. Și în fine, domnul Lechner a vorbit despre uh, Um, niște taxe de rambursare înainte de termen. E bine, aceste lucruri, uh, acest lucru înseamnă o taxă pentru consumator. Și, domnule președinte, e important să protejăm consumatorul, dar în același timp să nu restrângem oferta de credite în momentul acesta de criză pe care îl traversăm. Mulțumesc domnului Lehner și celorlalți raportori din umbră pentru cooperarea lor. Președintele, da, mulțumim raportorului, mulțumim tuturor raportorilor din umbră. Toate aceste uh, observații venite din partea experților noștri sunt foarte importante. Mai sunt și alții membri care, dorești, care doresc să intervină, doamna Vaile, după care eventual reprezentantul comisiei și apoi din nou domnul Lehner. Ich habe nur einige Fragen, denn ich bin keine... Doar câteva întrebări. Nu sunt o expertă în domeniu. Mă deranjează puțin uh, argumentația pe care am auzit-o și anume următoarea. Publicitatea nu este instrumentul potrivit pentru a informa pe cei interesați. Da, sunt de acord. Dar aș vrea să aflu cu exactitate, poate că lucrul acesta este deja menționat în altele legislative, așadar vreau să mă asigur că uh, utilizatorii, consumatorii, clienții pot într-adevăr să se adreseze cuiva pentru a primi toate informațiile de care au nevoie. Am inclus această mențiune în uh, directiva privind uh, creditele de consum. Suntem de acord cu lucrul acesta în ceea ce privește uh, protecția consumatorilor. Știu că televiziunea nu este neapărat mediul cel mai potrivit pentru a oferi toate informațiile, însă informațiile exhaustive sunt necesare. Și acum trec la a doua întrebare. Într-adevăr, toate proastele experiențe pe care le-am avut în ultimii 10 ani cu Spania, spre exemplu, așadar toate învățăturile pe care le-am tras din aceste experiențe po- uh, proaste din trecut, negative din trecut, au fost ele înțelese de către noi toți, de către comisie, asta pentru ca pe viitor să evităm apariția unor asemenea situații. Bineînțeles că aceste situații nu pot fi contracarate în totalitate, însă printr-o acte, printr-un nou act legislativ am putea măcar a încerca să facem lucrurile mai bine decât în trecut. Și în ultimul rând, domnule Lechner, consider că drepturile Parlamentului sunt tare bine menționate în raportul dumneavoastră. E drept să facem așa și cu siguranță vă vom sprijini în demersurile dumneavoastră. Thank you very much. Um, okay, let... Mulțumim foarte mult. Bun. Acum dăm cuvântul Comisiei Europene să comenteze pe scurt uh, cu privire la cele exprimate aici. Așa cum a spus doamna Weiler, ne interesează foarte mult uh, problema numărului de acte delegate și în uh, propunerile anterioare am mai semnalat acest lucru și am zis că preferăm să aplicăm propriile proceduri. Aveți 5 eh, minute la dispoziție, sper să vă puteți încadra pentru că ne trebuie timp și pentru concluziile raportorului. Deci vă rog, stimate domn. Mulțumesc, domnule președinte, am să vorbesc în franceză. 5 puncte și demi, am 5 puncte și jumătate, dacă pot să spun așa. Mulțumesc raportorului și celor din umbră pentru explicații și informații interesante. Comisia va ține seama de observațiile acestora. Primul punct. Comisia ia notă de faptul că numeroase amendamente la raportul domnului Lechner se explică prin dorința de a alinia propunerea noastră la dispozițiile directivei privind creditele către consumator di- dispozițiile privind creditele ipotecare urmează dispozițiile directivei creditelor pentru consumator. Există o serie întreagă de informații care trebuie furnizate, o fișă standardizată, bună înțelegere a produselor și comparabilitatea lor, obligația celor care împrumută de a informa bine consumatorul, toate acestea sunt lucruri care figurează în proiectul de directivă. Dar figurează și în directiva privind creditele pentru consum. Dispozițiile cheie din directiva privind creditele de consum figurează și în propunerea noastră există totuși o particularități ale creditelor imobiliare, pentru că este vorba de o abordare diferită. Trebuie să ținem seama de criza financiară și de faptul că acordarea creditelor trebuie să aibă o bază sănătoasă. Dispozițiile privind solvabilitatea trebuie să fie mai stricte decât în cazul creditelor de consum refuzarea creditelor este un punct cheie care presupune răspundere mare. Momentul în care trebuie prezentată fișa de informații standardizate trebuie să fie foarte precisă, mai precisă decât în cazul primei directive. În al doilea rând, amendamentele probabil sunt motivate și de traducerile în versiunea Uh, germană și engleză. Deci o chestiune pe care o vom discuta cu juriștii. În al doilea rând, avem proiectul de raport uh, presupune că amendamentele de la 25 la 33 nu reiau propunerea comisiei și aș sublinia care de la 29 la 33 reiau excluderile din uh, directiva la care ne-am referit. În al treilea rând, articolul legat de informațiile precontractuale. Trebuie să facem diferența care figurează în directiva privind creditele ipotecare, privind informațiile generale și informațiile specifice. Informarea generală a consumatorului trebuie să aibă loc în orice moment în legătură cu produsele de creditare oferite. De asemenea, codul de conduită care a fost aprobat de comisie într-o directivă din martie 2001 lista de informații care trebuie furnizate nu a fost aliniată în, la articolele care se referă la fișa standardizată și directiva uh, de consum. Aici se reia principiul unei fișe de informații uh, standardizată, le zis, expuse în anexa 2 a propunerii. Deci nu există o listă în textul uh, directivei, ci ținând seama de specificitatea produsului, există o anexă separată. În al patrulea rând, și domnul Lechner și alți uh, raportori din umbră s-au referit la amendamentul 90 care se referă la o armonizare maximă o armonizare completă nu este necesară și nici adecvată, fiindcă structura piețelor de credit ipotecar diferă de la un stat membru la altul, așa cum s-a subliniat deja. Intervenția europeană, ca să fie eficientă, trebuie să fie foarte bine țintită ținând seama de diversitatea europeană. De aceea, propunerea trebuie să lase o marjă de manevră suficientă statelor membre când aceasta este justificată, cum ar fi regulile privind rambursarea anticipată, articolul 18. Redactarea acestuia a fost foarte strict analizată în comisie. În schimb, informația standardizată precontractuală trebuie să beneficieze de o armonizare maximă. În sfârșit, în ultimul rând, acest avantproiect presupune sublimarea uh, termenelor prevăzute. Amendamentul 50 privește publicitatea, 61, 66 67, 81 privind asigurările și așa mai departe, trebuie să fie avute în vedere. Când eh, Comisia a prevăzut aceste acte delegate, a încercat să eh, se facă o adaptare la evoluția piețelor, la evoluția practicilor profesionale și mă gândesc eh, în acest caz la uh, ipotezele luate în calcul. Oricum, dacă aceste acte delegate ar trebui să dispară în totalitate sau parțial din text, atunci ar trebui să avem alte referiri. Problema care se pune este dacă suntem în măsură să hotărâm astăzi o asemenea problemă sau dacă nu e mai bine să ne rezervăm un timp de studiu, având în vedere importanța acestor elemente. Mă opresc aici, mai am însă și o altă observație. După comisie, propunerea nu trebuie să influențeze negativ creditele de pe piață. Domnule președinte, vă mulțumesc. Well, thank you very very much, Mr. for a clear Mulțumim foarte mult uh, pentru acest răspuns extrem de clar, care sigur ne va ajuta să avansăm în discuția noastră. Îi dau din nou cuvântul raportorului ca să tragă concluziile și să ne reamintească calendarul provizoriu așa cum este. Mai rămâne să negociem cu Comisia Econ pentru a câștiga mai mult timp. Aveți cuvântul. Ja, äh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt. Vreau să mulțumesc colegilor și comisiei pentru comentariile făcute. Multe dintre comentariile pe care le-am auzit uh, m-au determinat să decid a-mi reevalua anumite poziții. În orice caz, uh, văd că raportul meu pe ansamblu se bucură de sprijinul colegilor. Colegul de la Socialiști nu mai este în uh, sală, însă mi se pare tare bine că el este și membru al Comisiei Econ. Tare bine vom discuta unii cu ceilalți ceea ce privește cele spuse de către comisie, da, eu sunt uh, conștient de faptul că există mari diferențe între creditele ipotecare și cele de consum. Însă, există aspecte ale acestui, a acestor tipuri de creditare, aspecte care sunt comune. Spre exemplu, evaluarea bonității ar trebui să, să arate la fel în cazul ambelor uh, credite. Și mai există și alte aspecte cele, spre exemplu, ce vizează protecția consumatorilor. Deci, dată fiind apropierea între cele două tipuri eh, de credite, nu are niciun sens să introducem două regimuri diferite în statele membre. Deci haideți să ne apropiem cu directiva privind drepturi, eh, creditele imobiliare de directiva privind eh, creditul de consum. Și acum, doamnă Weiler, Într-adevăr, toată lumea știe că nu, se prea poate, nu, ne putem, nu ne prea putem baza pe informațiile primite prin intermediul publicității. Însă, în articolul 9, după cum, se spunea, după cum spunea reprezentantul Comisiei, avem o nouă prevedere care nu se regăsește în directiva privind creditele de consum, și anume că trebuie să existe uh, fișe de informații standard care trebuie neapărat să fie oferite um, clienților. E bine, mi se pare că această idee, această propunere a Comisiei este foarte, foarte bună. De asemenea, importantă este și evaluarea bonității, pentru că vedem că există state membre în care creditul se acordă și în absența unei asemenea uh, Uh, supravegheri sau evaluări. Și acum, în ceea ce privește uh, comentariul domnului Fox cu, privire, cu privire la articolul 18 și văd că nu mai este în sală. Eu uh, sunt de părere că domnul Fox nu a înțeles prea bine articolul 18. Com comentariul comisiei ne arată cât de important este articol, acest articol 18. Vorbim acolo despre o despăgubire pornind de la Uh, de la diferența de rată a dobânzii. În orice caz, mă bucur de discuția pe care am purtat-o astăzi, cu siguranță va, va continua și eu cred că împreună vom reuși să obținem un rez, raz, rezultat rațional. Good. Okay, well, thank you all very much indeed. Bun, mulțumim tuturor. Mă bucur că am reușit să avansăm și uh, în ce privește acest dosar important și sunt convins că domnul Lechner ne va conduce pe toți uh, spre lumină. Ne veți ține deci la curent uh, cu privire la respectarea calendarului discutat astăzi. Acum trecem la ultimul raport din această dupămasă. Este vorba despre un aviz pe care îl pregătim pentru Comisia Juri cu privire la o directivă ce reglementează utilizarea autorizată a lucrărilor sau a operelor orfane. Raportul este Toine Manders și sunt prezenți și doamna Roitova, doamna Pendergast, doamna Rühle, domnul Fox a plecat, sper să revină, deci raportori din umbră, și uh, l-avem și pe directorul comisiei responsabil pentru drepturi de proprietate intelectuale. Este un prieten al comisiei noastre, deoarece s-a aflat aici de mai multe ori, deci uh, sper ca... Da? Margo Floringer, ești binevenită. Bun. Deocamdată, Toine Manders, avem uh, proiectul de aviz. Dacă vrei uh, să ne-l prezinți, după care o să dau cuvântul raportorilor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau întâi să o felicit pe Barbara pentru aniversarea sa. Am plinit o vârstă frumoasă și mai târziu sper să putem sărbători împreună. N-are nimic de a face cu lucrările orfane, însă am vrut doar să spun că își serbează ziua de naștere. Trecând la lucruri serioase, în ce privește directiva privind utilizarea autorizată a lucrărilor orfane, trebuie întâi clarificat ce sunt acestea. Operele orfane sunt opere ale căror deținători nu mai pot fi identificați sau găsiți. Pentru publicarea unei astfel de opere e nevoie, în principiu, de acordul, de autorizația deținătorului dreptului de autor. Însă la aceste opere nu se mai cunosc uh, acești deținători. În uh, reglementările privind dreptul de autor există anumite excepții, pot fi scanate în scopul conservării, însă bibliotecile, de pildă, nu pot uh, pune aceste lucrări pe internet, chiar dacă o fac în scopuri necomerciale. Eu cred că ar trebui să permitem uh, bibliotecilor și muzeelor uh, să beneficieze de o certitudine juridică, având în vedere că există un decalaj între directiva privind dreptul de autor și uh, de fapt, realitățile de pe piața interne, am putea permite arhivelor, școlilor și uh, instituțiilor asemănătoare să facă acest serviciu pe piața internă și anume să afișeze, să pună pe internet în variantă electronică operele orfane. Comisia a preferat uh, soluția recunoașterii naționale, recunoașterii soluțiilor naționale, acest uh, lucru ar uh, fi însă mai bine înfăptuit dacă am avea o abordare de tip european. Comisia a făcut o trimitere la acordul privind cărțile Google din Statele Unite. Eu cred că acum avem ocazia să oferim un exemplu despre cum putem rezolva acest lucru în mod satisfăcător pentru viitorii noștri utilizatori, inclusiv pentru deținătorii de drepturi. După cum ziceam, salut propunerea, am uh, înaintat uh, cel puțin, uh, am înaintat destul de multe amendamente pentru cred că aceste propuneri pot fi îmbunătățite și sper ca toată lumea să mă poată sprijini. Trebuie să susținem dreptul de autor, să-l protejăm, pentru că acesta duce la elanuri creatoare și uh, inovează. Poate că unii colegi nu vor fi de acord. Eu cred însă că e important să protejăm uh, patrimoniul cultural european. De aceea am înaintat uh, amendamentul 1. atunci când uh, deținătorul uh, anunță că el uh, are drept asupra unei lucrări sau unei opere orfane, statul membru trebuie să facă o evaluare a solicitării sale și aici am înaintat mai multe amendamente. Spre exemplu, ar putea proceda în felul următor. Se fac o verificare astfel încât să țină cont de interesul public și uh, de consecințele publicării acestei opere în mai multe state membre, deodată de ce nu. Și pentru acest lucru trebuie să învizajăm o soluție. Amendamentele 12 până la 14 se referă la deținătorul de drepturi atunci când uh, își proclamă dreptul, ei trebuie să poată să-și-l valorifice, nu doar în statul membru unde s-a făcut prima publicare, ci în toate statele membre. De asemenea, ei trebuie să primească o remunerație adecvată la momentul publicării. Cred că ar trebui să existe interoperabilitate între sistemele naționale, pentru că așa ar fi mult mai ușor să facem o căutare ca să știm cine este deținătorul de drept dintr-o altă țară. Deci, interoperabilitate. Directiva ar trebui să vizeze nu doar uh, situația actuală, ci și cea de pe viitor, pentru că nu așa, trebuie să prevedem și ce se va întâmpla și apoi vreau să acordăm statelor membre dreptul de a gestiona licențele colective, ele să aibă posibilitatea de a păstra această opțiune. Am trimis deja proiectul de text uh, tuturor și aștept să văd care sunt opiniile colegilor pentru a putea trimite un aviz cât mai solid către Comisia Jurii. Președintele, mulțumesc. Îi dau întâi cuvântul doamnei Roitova. Eh, děkuji. Eh, já chci říct, že nesmírně podporuji a jsem velmi ráda, že komise tady tento návrh připravila. Da, mulțumesc. Eu sprijin în întregime acest proiect de text și mă bucur că el uh, există. Aș vrea ca actul legislativ să fie adoptat cât mai repede și pus în aplicare. E important ca europeana, biblioteca noastră virtuală, să fie competitivă. Deja suntem în urmă față de proiectul Google Cărți. Vreau să spun că există 3 milioane aproximativ de cărți orfane și uh, aproximativ 200.000 uh, de filme care sunt orfane. Ce facem cu ele? Și, în fine, să revin la ultimul amendament pe care l-a depus raportorul în legătură cu articolul 3. Ba nu, cred că e mai degrabă aplicabil la articolul 75a. Acolo cere o remunerare, însă acest lucru nu ar trebui făcut de statul membru, ci de către bibliotecă. Asta este o problemă la care e nevoie de soluție. De asemenea, trebuie să existe accesibilitate din punct de vedere al limbii folosite numele și titlurile operelor de artă diferă de la o limbă la alta. Cum putem asigura interoperabilitatea bazelor de date în aceste condiții? Ar trebui uh, mai întâi să cunoaștem foarte clar criteriile de căutare și cine este deținătorul de drept ar trebui să existe o bază de date centralizate pentru Europa sau cel puțin baze interconectate. Ar fi uh, pur și simplu ridicol să ne confruntăm cu aceeași situație ca la registrele comerciale. Ar fi de-a dreptul lipsit de orice rațiune să avem 27 de registre naționale atunci când putem construi un singur sistem de la bun început. În ce privește articolul 1, aici ar trebui ca lista de instituții să fie mai cuprinzătoare și să ne asigurăm că și bisericile și alte organizații non-profit pot face digitalizarea. Avem nevoie de o abordare transversală pentru toate operele de artă. Vrem să combatem fragmentarea. Așa că poate ar fi bine să Includem aici și înregistrările audio, fotografiile individuale și lucrările audio-video. Îmi dau seama însă că un astfel de efort ar fi complex și nu vreau să încetinesc cu nimic aplicarea unui asemenea act legislativ. Să ne uităm apoi uh, la țările a căror graniță s-a modificat în secolul 20 eu uh, nu sunt de acord cu raportul care spune că s-au făcut lucruri uh, degeaba în statele membre. Noi avem sarcina de a rezolva aceste probleme. Există opere care au fost uh, publicate, de exemplu, în țări unde costurile au fost mai mici. În Marea Britanie, aproape 30% din cărțile de acolo au fost tipărite în India. Nu cred că ar trebui să limităm niciun fel de lista aceasta, nu vrem să avem o listă exhaustivă. Aș uh, dori să facem trimitere la directivă și cred că ar trebui să existe o mai mare acuratețe atunci când uh, reglementăm uh, tarifarea acestor opere de artă în bibliotecă. A existat oare o dezbatere în Consiliu cu privire la această problemă? Vreau să ne asigurăm că participăm la dezbaterile internaționale. Vreau să ne uităm la tratatele internaționale cu privire la dreptul de autor. Acestea ar trebui să fie transmise bibliotecilor care au uh, opere orfane. Și mai am o problemă în legătură cu amendamentul de referitor la articolul 3, amendament depus de raportor. Aș vrea să aud care este explicația dumnealui la ce se referă la 75A când zice că răspunderea aparține statului membru în care s-a efectuat căutarea. Deci, iată, avem multe de dezbătut și uh, avea, a, vreau să aud care este părerea celorlalți uh, raportori din umbră. Președintele, mulțumesc pentru această contribuție importantă. Acum urmează doamna Pendergast. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru această prezentare, domnule Manders. Cred că ar trebui să folosim termenul de right holder în text, ca să fim foarte preciși din punct de vedere juridic. În ce privește căutările de tip due diligence, n-ar trebui să limităm numărul de surse pe care le pot folosi statele membre, așa cum uh, pare să reiese de la articolul 3.2. De asemenea, prevederile referitoare la gestionarea colectivă trebuie clarificate. Vrem să ne asigurăm că directiva își atinge obiectivul fără a afecta statutul acestor uh, opere. Statutul lor trebuie să rămână neschimbat uh, până când uh, nu se identifică toți posibilii deținători. Atât. Bun, urmează domnul Fox. Sau Engstrom, cine vrea. Domnul Fox, am ce să încerc și eu să mă exprim la fel de succint ca antevorbitoarea. Îi mulțumesc domnului Manders pentru activitatea sa. Sunt perfect de acord, dreptul de autor este esențial pentru stimularea inovării și pentru industriile creative. Dreptul de autor este un stimulant pentru producerea de opere și el trebuie protejat, pentru că dacă nu, riscăm să reducem producția de opere noi și să dăunăm economiei. Trebuie să ne adaptăm la realitățile digitale și să avem echilibrul potrivit între accesul utilizatorilor la aceste opere și retribuirea lor, retribuirea autorilor. În SUA am văzut acolo că Google a fost condamnat pentru uh, comportamentul său de tip uh, monopol. Deci acolo nu s-a respectat uh, echilibrul între acces și retribuție. Noi avem acum uh, ocazia de a adopta măsuri uh, mai bune și statele membre pot merge chiar mai departe. De exemplu, poate fi permisă utilizarea în scopuri comerciale, dar doar în anumite discu doar în anumite circumstanțe. Deci posibilitatea de a extinde aceste licențe colective există. Ea poate fi acordată societăților colective. În ce privește remunerarea pentru utilizarea acestor uh, opere orfane atunci când se descoperă autorul, uh, trebuie să fie realizabile, se spune acest lucru la amendamentul 15. De asemenea, trebuie să avem în vedere cum, cum încetează statutul unei opere considerate orfane. Sigur, îmi dau seama că sunt uh, chestiuni de natură destul de tehnică. Domnule președinte, mulțumesc și aștept să colaborez cu domnul Manders și cu ceilalți. Mulțumesc, domnule Fox. Nu știu dacă domnul Engstrom dorește să vorbească. Da, din partea verzilor? Deci sunteți raportor din umbră pentru verzi. Da, mulțumesc. Din păcate, eu nu am citit uh, textul domnului Manders, nu știu când de l-a distribuit. Am uh, ratat ocazia. Mă rog. Ca să fiu perfect sincer, propunerea comisiei uh, nu prea aduce nu prea are nimic de a face cu comisia noastră, cu IMCO, pentru că propunerea este explicită, se referă la entități necomerciale, la biblioteci, muzee și la, la televiziunea publică, de pildă. Eu uh, aș fi uh, dorit să vedem o propunere uh, cu privire la utilizarea comercială a operelor orfane. De pildă, un film documentar sau dacă cineva dorește să facă un film istoric, de exemplu. Acestea ar putea fi activități comerciale, dar foarte valoroase din punct de vedere cultural și care ar putea aduce un profit. De exemplu, pentru uh, cei care fac filme, se poate permite folosirea acestui patrimoniu cultural european bogat și diversificat. Păcat că nu se prevede acest lucru. Referitor la ce a spus domnul Manders și uh, la baza de date, da, sunt într totul de acord. Trebuie să existe baze de date care să permită căutările. Mi se pare absolut uh, logic. Doamna Roitova a mai zis uh, că finanțarea trebuie și ea reglementată. Atunci când vorbim despre muzee, despre biblioteci, toate acestea sunt instituții uh, frumoase, dar care nu au suficienți bani. Așa că dacă vrem ca europeana să fie îmbogățită, să nu credeți că se va întâmpla peste noapte și dintr-o dată. Pentru că aceste opere nu pot fi folosite în scopuri comerciale, iar bibliotecile nu au uh, sume uriașe la dispoziție pe care să le poate arunca pe fereastră. Domnul Fox a vorbit despre utilizarea comercială, n-am să mai insist. Vreau doar să spun că atunci când cineva intră într-o relație contractuală și apare la un moment dat deținătorul de drepturi, situația riscă să fie neclară. Nu știu dacă opera respectivă mai poate fi folosită în europeană sau în alte scopuri comerciale. În momentul în care apare deținătorul, practic, uh, ni se smulge covorul de sub picioare. Nu, nu mai avem control asupra acelei opere. Cam atât. Mulțumesc și repet, acest lucru practic nu are de-a face cu piața internă pentru că nu se permite utilizarea comercială. Președintele, mai doresc și alți membri să ia cuvântul? Dacă nu, mulțumesc raportorului, mulțumesc raportorilor din umbră, comentariile au fost utile. Și acum îi dau cuvântul reprezentantei comisiei, Margot, eventual câteva comentarii scurte, după care am să îl rog pe Manders să tragă concluziile. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Vă mulțumesc mult, domnule președinte mulțumesc membrilor comisiei dumneavoastră. Comisia Europeană este foarte încurajată de dezbaterea purtată astăzi în cadrul comisiei dumneavoastră. La fel de încurajată a fost Comisia Europeană și de dezbaterea purtată ieri la Comisia CULT. Suntem uh, încântați de faptul că propunerea noastră se bucură de sprijinul dumneavoastră și ne bucurăm că Parlamentul European este de acord cu noi că acest uh, dosar trebuie să fie încheiat cât mai repede cu putință pentru a, eleve, a elimina vacuumurile existente și pentru a putea proteja într-adevăr toate operele uh, aflate în bibliotecile noastre și pentru a spori accesul la toate aceste uh, opere. După cum spunea domnul raportor, fiecare propunere a comisiei poate fi îmbunătățită. Într-adevăr, au existat o serie de propuneri inter- interesante de uh, modificare, propuneri făcute astăzi de raportor și raportorii din umbră. Nu le voi com- uh, comenta însă astăzi, trebuie să ne aplecăm mai mult atenția asupra lor. Dați-mi voie doar să comentez câteva din lucrurile puse în, discu- în discuție. Doamna Roitova și alții se referea la domeniul de aplicație care se limitează la operele pe suport clasic, clasic și la Uh, operele audiovizuale care se află în uh, biblioteci specializate. Da, într-adevăr, am avea nevoie de o soluție pentru fotografiile care nu se află în publicații sau uh, nu se află în alte baze de date existente deja. Însă, propunerea aceasta suplimentară, din punctul nostru de vedere, ar încetini procesul legislativ și tocmai de aceea cred că o astfel de extindere a domeniului de aplicație nu ar fi neapărat cea mai inteligentă măsură. Încă un lucru legat de domeniul de aplicare este utilizarea în scopuri comerciale. înțelegem că există interesul de, pe, de a permite uh, utilizarea comercială. Însă, pentru lucrul acesta avem nevoie de un cadru suplimentar. Bibliotecile pot să caute operele orfane, să le pună la dispoziție uh, celor interesați până în man- într-o manieră uh, gratuită până în momentul în care proprietarul respectivelor opere se face văzut. Mi se pare că aceasta este cea mai bună idee. Nu am putea extinde, tocmai din acest punct de vedere, uh, domeniul de aplicare la scopurile comerciale, pentru că acestea ar fi în detrimentul, practic, uh, al posibililor proprietari. Da, domnule Engstrom și domn, doamnă Roitova, aveți dreptate, bibliotecile nu au bani, cu atât mai mult acum, într-o perioadă de criză economică. Dar tocmai de aceea noi le permitem să folosească, după o atentă an- analiză, operele orfane gratuit. Le permitem, de asemenea, să încheie parteneriate cu uh, operatori comerciali care le oferă ajutor în acest proces de digitalizare. Acești operatori comerciali, precum Google, au interesul de a se include, de a, se, de a intra în asemenea parteneriate. Dar aceste, acești operatori nu ar trebui neapărat să intre într-o competiție directă cu bibliotecile, cu bibliotecile noastre. Încă un aspect foarte important este cel, cel al bazelor de date. Mai mulți dintre dumneavoastră ați menționat acest aspect. Într-adevăr, căutarea trebuie să fie cât mai simplă, dar și cât mai solidă din punct de vedere juridic, cu putință. Dacă avem o rețea de baze de date interoperabile, interconectate, atunci vom putea uh, într-adevăr să rezolvăm problema. Și dacă avem aceste rețele interconectate, atunci s-ar putea într-adevăr rezolva și problema traducerilor, pentru că titlurile operelor sunt într-adevăr diferite în funcție de limbă. Cu siguranță, Comisia se va, își va apleca atenția asupra acestui aspect și poate că vom demara un studiu de fezabilitate pentru găsirea unei soluții la această problemă. Încă ceva. E clar că în cazul în care proprietarul reapare, el trebuie să aibă posibilitatea de a alege Uh, între oprirea utilizării operei sare gratuite sau continuarea acestui proces. Bineînțeles că proprietarii nu reapar chiar atât de des, însă cu toate acestea situația ar trebui să fie rezolvată de la bun început. Credem că soluția propusă de noi este cea bună, însă, din punct de vedere tehnic, ea ar putea fi îmbunătățită, e drept. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim la rândul nostru pentru explicația oferită și pentru atitudinea noastră constructivă vis-a-vis -vis de avizul nostru. Raportorul dorește el să facă un rezumat și să ne dea calendarul. Nu, îmi cer scuze, domnul Abanski de la, președin... de la Consiliu este și el în sală. Îmi cer scuze că nu v-am observat uh, de la bun început. Nu, doreați și dumneavoastră să interveniți înainte de încheiere? Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că mă primiți în rândul dumneavoastră. Consiliul este de părere că această problemă a operelor orfan trebuie să fie rezolvată cât mai curând cu putință. Multe dintre temerile exprimate astăzi au fost deja vehiculate în grupul de lucru al Consiliului. Prin urmare, îmi dau seama că avem multe lucruri în comun. Deocamdată lucrăm asupra textului de compromis al președinției, care sperăm că va, elimenta, va elimina cel puțin câteva dintre aceste temeri. Suntem de acord cu uh, raportorul asupra faptului că protecția drepturilor de autor este absolut esențială pentru industria creatoare. Prin urmare, trebuie să fim foarte atenți în momentul în care formulăm mecanismele ce permit utilizarea operelor fără autorizarea, autorizația necesară din partea a, proprietarului. Cred că trebuie să introducem câteva garanții în acest sens, însă, bineînțeles, analizăm în continuare problema. Și pe viitor Uh, așteptăm cu nerăbdare avizul comisiei dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Dăm cuvântul raportorului. Deci cu cât termin mai repede, cu atât terminăm cu toții mai repede. O, păi în cazul acesta voi încerca să fiu foarte succint. Da, reprezentanta Comisiei a dat deja o serie de răspunsuri la întrebările adresate de colegi. Doamna Roitova nu a primit un răspuns cu privire la articolul 1, aliniatul 1, 5a, cu privire la responsabilitate. Resp- responsabilitatea statelor membre este următoarea. Utilizatorul care folosește opera până în momentul în care proprietarul este, uh, își face apariția, poate să utilizeze operele gratuit, însă după apariția acestuia trebuie să plătească, pornind de la uh, baza juridică din respectivul stat în care și are originea. În ceea ce privește calendarul, nu știu dacă îl aveți deja, Ba, se pare că da. Aștept uh, amendamentele constructive din partea colegilor. Și, uh, sincer să fiu, date fiind comentariile pe care le-am auzit astăzi, sunt absolut convins că peste câteva săptămâni uh, discuția se va încheia. Vă mulțumim. 26 octombrie, ora 15, termen uh, final pentru amendamente. 21 noiembrie, uh, votul în comisie înainte de votul din celelalte comisii de resort. Uh, cu siguranță avizul celorlaltor comisii va fi atent luat în considerare de către, de către dumneavoastră. Bine, uh, știți că mai avem un punct pe ordinea de zi, însă am decis să vă transmit prezentarea cu privire la e-committee. Cred că avem lucruri uh, mai importante de făcut acum. Îi promisesem doamnei Weiler că vom termina în, la fix și iată că o facem. Vă rog să citiți atenți, cu atenție prezentarea privind e-committee. Deci încheiem acum ședința, însă ne reunim mâine la ora 9 când vom discuta raportorul, raportul domnului Bielan. Și mai avem și uh, voturi importante de la ora 10 la ora 11. Vă rog să vă aduceți cartelele de vot. Și acum doamna Weiler, pe care o salut uh, în sânul comisiei noastre, ne invitase la un pahar după ședință. Așadar, cei dintre dumneavoastră care aveți timp, vă rugăm frumos să vă prezentați la această reuniune informală. Haideți să ieșim din sală, cred că ne așteaptă băuturile în fața ușii. Ședința se suspendă.